Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, vă rog să vă așezați, începem reuniunea. Ich heiße alle herzlich willkommen. Vă urez tuturor bun venit astăzi la prima noastră reuniune din 2011. Cum este prima reuniune, aș dori să le urez tuturor un an bun, plin de sănătate și succes. Vă doresc asta tuturor. Uh, și spun acest lucru pentru că vreau să subliniez faptul că vom avea succes doar dacă vom activa împreună în 2011. Ar trebui așadar să mergem în această direcție. Trecem direct la ordinea de zi, pentru că astăzi ne-am propus să discutăm despre viitoarea politică agricolă comună, despre structurarea și finanțarea acesteia. Avem uh, norocul de a-l avea în rândul nostru pe domnul comisar Cioloș, îi urăm bun venit. Domnia sa s-a declarat disponibil să discute cu noi pe acest subiect, să discute despre planurile pe care le are Comisia prin prisma reformării PAC. Subliniez un lucru. Timpul comisarului este limitat, așadar acesta nu poate rămâne alături de noi până la finalul reuniunii. Vă rog așadar să aveți înțelegere față de modificarea din ordinea de zi, să inversăm punctele uh, 3 și 4. Deci să începem cu punctul 4. Spune președinta, da, îmi cer scuze, îmi vin cam greu cuvintele. Deci vreau să facem această schimbare în ordinea de zi, pentru că există o serie de aspecte, într-adevăr, pe care vreau să vi le comunic la comunicările președintelui, dar Dată fiind această situație, consider că ar fi mai bine să dăm prioritate prezenței comisarului. Așadar, avem punctul patru pe ordinea de zi și îl vom trata primul astăzi. În ceea ce privește procesele verbale, știți foarte bine cum procedăm. Dacă nu există obiecții, atunci este foarte clar că procesul verbal este adoptat în formula sa actuală. Deci, la punctul patru de pe ordinea de zi, este vorba despre viitorul politicii agricole comune din 2013 încolo. Până în 2013 este deja totul reglementat. Așadar, va trebui să vedem cum anume vrem să modificăm politica agricolă comună. Care este ordinea exprimării opiniilor? O să vă spun cum ne vom organiza, pentru că trebuie să avem o structură foarte clară a activității noastre. Mai întâi va interveni Salvador pentru cinci minute, apoi domnul comisar va avea la dispoziție zece minute pentru a prezenta poziția comisiei și posibil uh, să ofere deja răspunsuri la întrebările ce au fost adresate în scris până acum. Apoi, urmează vorbitorii numele grupurilor politice și aici nu mă refer neapărat la coordonatori. Din partea unora am auzit că vor să uh, intervină vorbitori care nu sunt coordonatori, ceea ce este bine. Dar vă atrag atenția, uh, aveți la dispoziție maximum cinci minute. Ar fi ideal să vorbiți chiar mai puțin. De asemenea, astăzi uh, putem să urăm bun venit și președintele Comisiei pentru Agricultură, uh, Uh, îi uh, urăm bun venit, Comisiei Agri de la Parlament îi urăm bun venit. Acesta va prezenta poziția Comisiei Parlamentare, după care va urma prima rundă de răspunsuri din partea domnului comisar. Apoi vom trece la discuția liberă cu colegii noștri. Deja văd că există o primă luare la cuvânt pe bilețelul meu pentru această primă rundă. Îl avem pe domnul Lavia. Începem așadar lucrările noastre. Salvador, te-aș ruga să ne introduci în temă. Mulțumesc! Mulțumesc. Bună dimineața, doamnă președintă, bună dimineața, stimați colegi, bună dimineața, domnule comisar Cioloș. Uh, știu că sunteți în această sală, chiar dacă nu vă văd. Bun, era aproape de mine. Interesul acestei reuniuni, cum am vorbit și la reuniunea coordonatorilor, este să ascultăm uh, opiniile experților privind ce se va întâmpla cu politica agricolă comună în perspectiva financiară multianuală. Eu nu doresc decât să pun o serie de întrebări și să sperăm că vom primi răspunsuri de la ceilalți colegi voi avea o intervenție scurtă și doresc să mulțumesc domnului comisar pentru prezența domniei sale aici. Cred că multe alte state membre avem nevoie de o politică agricolă comună puternică, bine finanțată, pentru că aceasta este de fapt originea comunicării pe care a făcut o recent domnul comisar privind reforma politicii agricole comune. dar nevoia de a avea o asemenea politică agricolă comună bine finanțată este în conflict cu unele declarații pe care le tot auzim în, ultimii, în ultimul timp din partea unor state membre, unde se vorbește despre reducerea globală a bugetului comunitar în ultimii ani. De aceea, prima întrebare pe care dorim să o adresăm domnului comisar Cioloș este următoarea. Să ne spună care este părerea domniei sale apropo de volumul bugetar pe care ar trebui să-l aibă politica agricolă comună până din 2013 uh, înainte. Cred, domnule comisar, că bugetul actual uh, ar fi suficient? Credeți că uh, cifrele avansate de unele state membre adică reducerea politicii agricole comune ar fi de bun augur care este părerea dumneavoastră pentru viitor Și în al doilea rând apropo de acest model de finanțare a politicii agricole comune împărțit între plăi directe, uh, adică primul pilon și cofinanțare, adică al doilea pilon, întrebarea este următoarea. Este legată de răspunsul pe care îl dai domnule comisar la prima întrebare credeți că această comunitarizarea cheltuielilor agricole ar putea să sporească eficiența cheltuielilor sau ați fi de acord cu mărirea cofinanțării la primul pilon? Și în cele din urmă mai am o chestiune care mă preocupă foarte mult dincolo de sumele dedicate PAC și anume unde includem politica agricolă comună într o structură viitoare a perspectivei financiare. Colivii, colegii știu că într un document anterior am făcut o listă de opțiuni posibile de structură o structură foarte simplă de la o structură simplă la o structură foarte complexă dar trebuie să aliniem pacul la strategia Europa 2020 și dacă aliniem pacul, atunci trebuie să știm dacă trebuie să menținem agricultura ca o categorie independentă sau agricultura poate fi împărțită la diferitele obiective de creștere uh, inclusiv de creștere inteligentă și de creștere durabilă. Sau dacă trebuie să menținem cumva agricultura ca o categorie de țintă, cum spuneam. Mai mult decât atât, ce facem cu Fondul pentru Dezvoltare Rurală? Există o tendință de a grupa diferitele fonduri în jurul politicii de coeziune, inclusiv Fondul de Dezvoltare Rurală și astfel am revenit la sistemul anterior care apărea în alte perspective financiare toate fondurile împreună în aceeași structură. Există și avantaje și dezavantaje și am dorit să auzim care este opinia domnului comisar. Doamnă președintă, am vorbit foarte pe scurt în introducere, așa cum spunea și dumneavoastră, și sper că colegii vor merge mult mai departe decât mine întrebările pe care le vor adresa domnului comisar. Mulțumesc! Mulțumesc, Salvador. Într-adevăr, o intervenție precisă, concisă. Domnule comisar, v-aș ruga acum să interveniți, să ne faceți prezentarea. Aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Merci, euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să vă unesc tuturor un an uh, bun, un an bogat în aspirații și idei bune pentru Europa. Nu mă îndoiesc că așa va fi. Din partea Comisiei, uh, noi încercăm să venim cu idei uh, bune. La finalul anului trecut am prezentat o un proiect de reformă a politicii agricole comune și voi intra direct în subiect. E vorba despre o comunicare care are ca obiectiv pregătirea PAC pentru perspectiva 2020. Asta presupune că trebuie să luăm în considerare, pe de o parte, ceea ce se prevede în uh, tratat, adică misiunea pe care tratatul uh, o oferă politicii agricole comune a Uniunii Europene și, în același timp, trebuie să integrăm și așteptările societății pentru anii ce vor veni. Niște așteptări uh, globale uh, cărora politica agricolă comună, ca politică sectorială sau plurisectorială, trebuie să răspundă. Uh, prin urmare, obiectivele uh, politicii agricole comune în viitor uh, presupun mai întâi uh, siguranța alimentară în ceea ce privește calitatea, cantitatea, și uh, dacă ne uităm la articole apărute în presa zilelor uh, trecute, uh, ne dăm seama că acesta nu este un obiectiv îndeplinit întotdeauna, nici măcar într-o zonă a lumii precum e Europa. Un al doilea obiectiv important, din ce în ce mai important pentru agricultura europeană, este gestiunea resurselor naturale. Este un obiectiv important din punct de vedere economic, pentru că Uh, trebuie să regenerăm uh, resursele care ne ajută să obținem alimente, dar același lucru este valabil și din perspectiva mediului, adică trebuie să asigurăm biodiversitatea, calitatea solului, uh, a apei. Deci sunt obiective cărora trebuie să le răspundă PAC, pentru că PAC lucrează cu resursele naturale. Agricultura împreună cu pădurile, pentru că susținem și pădurile, Uh, acoperă, gestionează mai mult uh, de două treimi din teritoriul european. Apoi, un al treilea obiectiv important pentru Europa celor 27, pentru o Europa cu o mare diversitate teritorială, este uh, contribuția pe care agricultura trebuie să-și o aducă la menținerea echilibrelor teritoriale rurale în Uniunea Europeană. Coeziunea teritorială în mediul rural se face mai ales prin intermediul politicii agricole comune. Și mă gândesc că PAC trebuie să continue să asigure acest acest obiectiv, încă și mai mult uh, după ce uh, extinderea uh, presupune că această problemă este și mai pregnantă în Europa. Am făcut o propunere prin care ne-am gândit să facem astfel încât PAC să devină o valoare adăugată europeană. Mă gândesc că banii europeni trebuie folosiți pentru politici, pentru instrumente care au o valoare adăugată europeană. Vă reamintesc faptul că PAC este politica cea mai comunitară militarizată care există în Uniunea Europeană. Este de asemenea și politica cea mai veche. Este o politică care a fost uh, reformată în ultimii ani. E o politică care răspunde provocărilor economice, dar și celor teritoriale. Și mă gândesc că atunci când vorbim despre piața unică, când vorbim despre o gestiune a teritoriilor uh, Uniunii Europene, e clar că o politică la nivel comunitar este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât 27 de politici naționale. Ne-am orientat această reformă, așadar, uh, spre uh, anumite provocări, cum spuneam, economice sau de mediu sau teritoriale. Acestea sunt uh, integrate de asemenea și în strategia 2020. Mă gândesc că politica agricolă comună, cum spuneam, dincolo de obiectivele la care răspund, obiective prevăzute de tratat, trebuie să răspundă și la obiectivele prevăzute în strategia 2020 uh, o creștere uh, durabilă nu poate exista fără o bună gestionare a resurselor naturale peste tot în Uniunea Europeană. Vorbim despre o creștere inclusivă în mediul rural, care nu poate fi realizată uh, fără o activitate economică, agricolă, um, dar și neagricolă, dar care adesea depinde de agricultură. Vorbim despre o creștere inteligentă în uh, sectorul agricol și agroalimentar. Și vă reamintesc, sectorul agroalimentar uh, este industria care are cea mai mare cifră de afacere din totalul sectoarelor, sectoarelor industriale din Europa angajează cei mai mulți uh, oameni și uh, aici există o susținere pentru uh, creșterea competitivității în acest domeniu. PAC nu poate fi realizată fără asta. Avem un sector agroalimentar puternic pentru că avem o politică agricolă comună care susține producerea de materii prime într-o manieră eficace. Aș dori să răspund în prima mea intervenție întrebării uh, domnului uh, Gariga, spunând că am prevăzut uh, obiective ambițioase pentru această politică. Mă gândesc că bugetul ar trebui să fie proporțional cu ambițiile acestei politici extinderea s-a realizat uh, cu același nivel uh, al uh, bugetului PAC în ultimii ani. Solicităm agricultorilor să facă mai mult decât performanța economică. În funcție de buget, prin urmare, vom vedea ce va putea livra politica agricolă comună. Acesta este răspunsul la această întrebare. Comisia va furniza un răspuns mai precis prin propunerea legată de perspectivele financiare. Suntem conștienți de faptul că în această situație economică dificilă trebuie să folosim într-o manieră foarte uh, eficientă bugetul. Însă mă gândesc că PAC este o politică care utilizează într-o manieră eficientă bugetul pentru obiectivele tradiționale, istorice ale Uniunii Europene, dar în același timp și pentru obiectivele pe care PAC și le fixează pentru viitor uh, în lumina uh, strategiei 2020. Aș dori să spun că o consolidare a bugetului PAC presupune o reducere proporțională a ambițiilor pe care le avem cu această politică. Nu putem solicita agricultorilor să facă mai mult dincolo de aspecte uh, politice cu mai puțin sprijin. Aceștia trebuie să facă concurență, fac față, uh, să facă față concurenței internaționale și în acest context eh, trebuie să subliniem clar faptul că dacă eh, dorim în același timp să ne hrănim în Europa și să susținem resursele naturale și să prospere și agricultorii, eh, trebuie să realizăm asta la nivel comunitar. În ceea ce privește comunitarizarea PAP, e bine, e clar că PAC este una dintre politicile cele mai integrate, cele mai comunitare. Cu structura actuală, PAC are doi piloni, unul în care se axează pe uh, remunerarea uh, uh, din bani publici și susținerea directă a agricultorilor. Sectorul agricol are o remunerație medie printre cele mai scăzute, de altfel, dacă ne gândim la media comunitară a plăților. Deci susținem direct veniturile, avem o remunerare din bani publici pentru agricultorii care acționează pe piața comună. Dacă dorim să acționăm pe piața comună, avem nevoie de reguli comune și de instrumente comune. Acest prim pilon este un uh, pilon uh, finanțat 100% din bani europeni. Apoi mai avem un al doilea pilon care ia în considerare uh, aspectele teritoriale, specificitatea unei regiuni sau a alteia. Deci este un pilon de cofinanțare. Ne-am putea uh, gândi și la o cofinanțare pentru primul pilon, însă trebuie să vedem dacă la nivel juridic putem impune statelor membre să cofinanțeze o politică națională. Dacă nu putem impune statelor membre acest lucru, asta înseamnă că statele membre ar putea să cofinanțeze în funcție de uh, disponibilitățile lor bugetare. Și aici riscăm să avem anumite decalaje la nivelul susținerii agricultorilor care acționează pe piața comună. Deci luăm și asta în calcul. Mă gândesc că această structură, cu un prim pilon finanțat 100% din bani comunitari și un, do, un al doilea pilon uh, de cofinanțare pentru a răspunde nevoilor teritoriale, este o structură care poate funcționa care este locul uh, PAC în ceea ce privește structurile bugetare. Evident, există mai multe uh, opțiuni de luat în calcul. Uh, comisia se gândește la aceste opțiuni și le va uh, prezenta atunci când se va face comunicarea în legătură cu perspectivele bugetare. Cum spuneam la început, uh, PAC uh, este o politică comunitară istorică aparte care are obiective fixate prin tratat, însă în același timp e gata să răspundă și la obiective care să facă trimitere la strategia Europa 2020. Această strategie are și obiective aflate uh, în afara PAC, însă există multe elemente PAC care răspund obiectivelor uh, strategiei 2020. În ceea ce privește fondul de dezvoltare rurală și uh, coeziunea, și cu asta voi încheia, cât privește Comisia, am avut deja discuții cu comisarul uh, Ren ne gândim amândoi că cea mai bună soluție este să uh, păstrăm uh, politica de dezvoltare rurală separată de politica de coeziune, cu un uh, regulament aparte, cu fonduri aparte și cu obiective specifice, însă trebuie să asigurăm o mai bună coordonare într-un cadru comunitar strategic de punere în aplicare pentru a asigura o mai bună coerență în utilizarea acestor instrumente comunitare la nivel de regiuni. Cred că asta va urma. Mulțumesc foarte mult! Ähm, Mulțumim. Iată, zece minute în care ne-ați prezentat informații concise. Mulțumim. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu Albert Tess de la PPE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Ă, și eu doresc întâi și întâi să vă urez un an bun tuturor, cu speranța că în acest an să luăm decizii bune, în special în ceea ce privește PAC. Vorbesc în numele grupului PP, domnule comisar, și aș dori să vă adresez câteva întrebări la care nu s-a făcut referire până acum în detaliu. Ce ne interesează pe noi sunt mijloacele financiare pentru PAC, uh, mijloacele ce ne vor fi puse la dispoziție. Auzim discuții în care unele state spun despre 0, 85%. Uh, doamnă comisar, vreau să știu care este procentajul pe care le estimați dumneavoastră pentru bugetul european în ceea ce privește PAC. O altă întrebare esențială va fi uh, despre ce perioadă financiară discutăm? Despre cinci ani, despre 7 ani, despre zece ani cu o evaluare intermediară la cinci ani? Așadar, este o întrebare primordială pentru că trebuie să vedem care este securitatea planificării financiare pentru următorul cadru financiar. După cum ați spus și dumneavoastră, Europa a crescut de la 15 la 27 de state și trebuie să cofinanțăm și noile state membre. Știm foarte bine că avem situații foarte diferite în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Așadar, prin reformarea PAC Trebuie să creăm un echilibru la nivelul statelor membre care sunt uh, la un nivel uh, scăzut în ceea ce privește plata la hectar, prin comparație cu țările în care plățile sunt ridicate. Aș dori să știu care este perioada de tranziție prevăzută pentru noile state membre europene la acest capitol. De asemenea, ați abordat și tema siguranței alimentare. Am purtat câteva discuții pe acest subiect și pe viitor, la acest capitol, trebuie să garantăm siguranța alimentară pentru populația noastră. Nu este vorba doar despre calitate, ci și despre cantitate. Deocamdată Europa la nivelul zahărului înregistrează probleme. Uh, vom avea probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu zahăr. Mă gândesc ce s-a întâmplat acum șase ani când s-a reformat piața zahărului. Pe atunci s-a făcut referire la faptul că uh, Industria trestiei de zahăr la nivel european nu mai este necesară. S-a spus că este, există cantități mari de uh, zahăr, astfel încât nu mai este nevoie să avem o astfel de industrie în Europa. Iată că mă bucur totuși că am reformat această piață astfel încât să existe producție de zahăr în Europa totuși. Și mă bucură faptul că pe viitor uh, Uh, siguranța alimentară poate fi garantată prin astfel de intervenții pentru jumătate de milion de cetățeni europeni. Domnule comisar, beneficiind de sprijinul dumneavoastră, putem să purtăm discuții relevante, pentru că mereu uh, se discută despre modul în care PAC uh, este reprezentat în, reprezentată în bugetul european. Dar avem o politică perfect comunitară la acest capitol. Și dacă tot discutăm despre politică socială, despre politică educațională, despre politică de cercetare, militară și așa mai departe, despre modul în care acestea ar putea fi tratate la nivel european, atunci vedem că ar uh, scădea, desigur, bugetul PAC. Dar, dat fiind faptul că acum PAC este singura politică complet comunitară, uh, este logic modul în care este structurat bugetul pentru acest domeniu. Din punctul meu de vedere, PPE vă va sprijini în demersurile dumneavoastră. Ce este important pentru mine, domnule comisar, este să reușim să elaborăm un sistem în care, la nivel european, să garantăm condiții echitabile de concurență pentru agricultori, astfel încât piața agrară a celor 27 de state membre să fie una corectă și bine structurată. Domnule comisar, încă o întrebare cum anume credeți că putem să oferim o anumită protecție pe această piață în ceea ce privește naționalitatea, astfel încât uh, să garantăm siguranța alimentară și, la acest, și prin această prismă. Ce măsuri putem să luăm noi ca europeni astfel încât uh, să punem capăt speculațiilor în ceea ce privește materiile prime din domeniul agriculturii. Uh, există multe aspecte pe care aș dori să le abordez, dar nu doresc să depășesc timpul alocat. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc. Președinta, mulțumim pentru intervenție. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Stefan Lefol. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă Primul lucru, care sunt obiectivele atunci când vorbim de PAC? Ce obiective trebuie apărate? Primul este siguranța alimentară. Și crizele pe care le cunoaștem deja astăzi arată că trebuie să păstrăm pacul care să asigure siguranța alimentară a continentului european și care să participe la securitatea alimentară a întregii planete. Acesta ar fi primul punct. Al doilea punct. A fost deja spus de domnul comisar. Există o problemă de mediu care transpare și care trebuie tratată în cadrul PAC și face parte din obiectivele proiectului pentru 2020. Acesta ar fi al doilea obiectiv. Al treilea obiectiv ar fi următorul. Agricultura europeană este o agricultură care are o componentă de diversitate fie că e agricultura de munte, marile agriculturi de câmpie, avem nevoie să păstrăm diversitatea formelor agricole din Uniunea Europeană și ocuparea întregului spațiu european. Acesta ar fi al treilea punct. Al patrulea punct Forța Europei este alegerea pe care a făcut-o și anume să aibă o politică agricolă comună, o industrie agroalimentară care să producă produse de calitate. Acest al patrulea punct este absolut esențial pentru strategia noastră, pentru integrarea noastră la nivel mondial. Acestea sunt, din punctul nostru de vedere al socialiștilor, obiectivele care trebuie urmate cu un element uh, care să ducă către criza de astăzi și anume ocuparea forței de muncă și domnul comisar a spus că plus industria agroalimentară este cel mai mare angajator la nivel european. Deci nu putem să neglijăm acest lucru. Acest lucru trebuie să fie integrat în dezbatere. De aici o să încerc să răspund la niște chestiuni care sunt consecințele care trebuie scoase în evidență. Primul, prima consecință, nu poate fi, se pune problema să acceptăm vreo dorință, vreo voință care ar dori să reducă drastic bugetul pacului la nivel comunitar. Lucrul acesta a fost uh, reamintit și domnul Gariga în introducerea sa, pentru că unii există voci care doresc să reducă bugetul. Noi suntem aici să afirmăm voința noastră că nu vom accepta reduceri ale bugetului pentru politica agricolă comună. Și uneori se pune problema unor reduceri foarte importante. E primul punct. Avem nevoie de un buget pentru obiectivele pe care le-am prezentat. Al doilea, problema cofinanțării. După părerea noastră, suntem la un nivel de cofinanțare care nu trebuie sporit cu, dacă nu ajungem iar la un proces de renaționalizare a PAC-ului, ceea ce ar presupune foarte multe riscuri. Riscul e foarte simplu, și anume, Europa, care deja e tentată să facă acest lucru, să ajungă țară cu țară într-o concurență generalizată. Noi trebuie să păstrăm ideea proiectului european, a cooperării europene, iar politica agricolă comună face parte din proiectul european. Deci trebuie să apărăm o politică agricolă comună la nivel european. Și nu suntem de acord să sporim uh, cofinanțarea. În al treilea rând, consecințele, nu? Se înțelege de la sine că introducerea agriculturii, inserarea agriculturii la nivel mondial are nevoie de o strategie. Strategia Europei este să producă, dar să-și asigure producția de calitate. Deci să aibă la nivel mondial toate semnele calității. Deci mandatul trebuie să fie foarte clar în momentul în care negociem la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, iar la nivel european trebuie să apărăm toate elementele trasabilității și calității produselor europene. Sunt anumite crize în anumite țări europene și trebuie să fim foarte vigilenți în această privință. Și aș spune în cele din urmă, pentru că am impresia că mi se termină timpul, trebuie ca în ceea ce privește obiectivele de mediu să avem ambiții mari pentru politica agricolă comună care să țină cont și de primul și de al doilea pilon ca simplificare a politicii agricole comune. Știm că se fac uh, confuzii între primul și al doilea pilon. Trebuie să facem mai multe precizări și anume ne punem problema ecologizării primului pilon și în al doilea pilon să colaborăm cu primul pilon. În primul pilon totul trebuie să fie anualizat, iar în al doilea pilon totul trebuie să fie contractualizat. Mi se pare un obiectiv bun și o măsură bună. Iată, deci, într-o manieră foarte concisă, care sunt obiectivele pacului pe care le apărăm și consecințele care reies în ceea ce privește bugetul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Stefan! Carl Hatlund din partea liberalilor. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la dimensiunea economică a PAC, pentru că la Comisia Șure asta ne interesează pe noi cel mai mult. Comisia a prezentat în ultimele șase luni documente interesante. Sunt interesante din punctul de vedere al Comisiei Parlamentare Agri, dar la șur ne interesează așadar latura economică. Știm că presiunea bugetară este foarte mare și în timpul uh, negocierii pentru bugetul 2011 a fost foarte vizibil acest lucru. Avem o situație în care statele membre sunt foarte îngrijorate de cheltuielile întreprinse la nivel european. În decembrie, înainte de Crăciun, am primit o scrisoare interesantă, o scrisoare adresată Comisiei, de fapt, prim-ministrii Uh, din Franța, Marea Britanie, Finlanda și din alte state solicită o modificare bugetară. Este un lucru interesant, uh, mai ales uh, știind cine a semnat această scrisoare și știind care este opinia acestora față de bugetul european. Deci cred că situația este și mai dificilă din această cauză nu apreciez foarte mult modul în care se trimit scrisori de la Consiliu către Comisie pentru a oferi sfaturi de bune practici. Ideea este că ecuația economică este una foarte dificilă și va trebui să-i dați curs la comisie. Colegul meu de la PPE a subliniat nevoia echilibrării plăților directe Considerăm că PAC nu tratează statele membre cele noi uh, așa cum ar trebui ca să existe egalitate. Așadar, aș dori să intervine domnul comisar puțin pe acest subiect. Din punctul de vedere al ALDE, considerăm că trebuie să existe reduceri bugetare uh, la PAC, astfel încât să avem un PAC mai echitabil, pentru că nu putem să plecăm de la premisa că ecuația economică va fi una mai favorabilă decât cea pe care o avem acum. Știu că unii speră să fie posibil acest lucru, dar eu nu întrezăresc această posibilitate. Nu cred că bugetul PAC va fi mai mare decât este acum, ba chiar cred că presiunile vor merge în direcția opusă. Și prin prisma acestor lucruri ar fi interesant să ascultăm comentariile domnului comisar. Nu în ultimul rând, ar fi interesant ca domnul comisar să intervină asupra strategiei pentru Europa 2020 pentru a vedea cum anume putem alinea această strategie la reformarea PAC. Până acum, Comisia a subliniat de nenumărate ori că este important acest lucru, dar din păcate nu avem suficiente exemple concrete despre cum anume pot fi aliniate cele două demersuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Eco, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru scurta dumneavoastră introducere. Vorbesc în numele verzilor și pentru noi un lucru este important și aici suntem de acord cu dumneavoastră, domnule comisar. Da, avem nevoie de o schimbare a politicii agricole comune și solicităm ceva în plus pe lângă ceea ce solicită fermierii din Europa și anume nu putem spune că pot exista uh, reduceri uh, semnificative pentru că uh, banii sunt necesari pentru schimbare. Acesta este un punct de plecare foarte important, însă asta înseamnă că dacă vorbim despre acești bani care să ajungă la o politică agricolă comună puternică la nivel european, ceva trebuie să se schimbe. Și mă gândesc la cele câteva opțiuni pe care le-ați uh, elaborat în comunicarea din noiembrie. Prima um, reprezintă o politică obișnuită, obișnuită care nu uh, e neapărat o soluție. Știți, uh, criticile actuale în ceea ce privește PAC sunt de luat în considerare și, cum spunea și colegul meu Carl, dacă există multă presiune asupra bugetului, cum de fapt e și cazul, atunci trebuie să explicăm exact ce facem cu banii publici când oferim bunuri publice. Aceasta trebuie să fie fie principala orientare a uh, PAC. Deci uh, prima dumneavoastră uh, opțiune nu este una bună pentru verzi. Ne gândim acum la cea de-a doua opțiune pe care ați prezentat-o în comunicarea dumneavoastră. Aici ne apar în minte câteva întrebări. De exemplu, aici vorbiți despre o înverzire a plăților uh, directe, o ecologizare a lor. Însă noi nu înțelegem uh, ce înțelegeți dumneavoastră prin acest uh, concept. Pe noi ne interesează calitatea alimentelor, nu cantitatea. Și ne interesează să oferim o creștere durabilă reală având în vedere și obiectivele strategiei 2020. Aici trebuie să folosim în mod eficient resursele și e clar că agricultura joacă un rol important aici. Noi ne, găz- ne gândim și la utilizarea uh, fertilizatorilor, în acest sens a îngrășămintelor, la uh, eficiența energetică și așa mai departe. Uh, aici PAC uh, poate să aibă un rol de uh, jucat și trebuie să fim mai concreți când vorbim despre această ecologizare. Opțiunea a treia vizează uh, tot opțiunea a doua, mă scuzați, vizează uh, plăți uh, către uh, agricultori. Ar trebui să modernizăm acești agricultori, dar dumneavoastră ce înțelegeți prin modernizarea micilor ferme din Europa? Oare asta înseamnă că luăm în considerare industrializarea fermelor, cum s-a întâmplat uh, în Olanda? Oare asta este calea pe care dorim să o susținem? Noi credem că n-ar trebui să mergem în direcția asta. Ar trebui să atenuăm uh, schimbarea climatică și să folosim eficient resursele și atunci, uh, e clar, trebuie să susținem micii fermieri care trebuie să reziste, pentru că ei sunt capabili să pună toate astea în aplicare. Dar dacă prin modernizare vă referiți la industrializare, e bine, atunci pentru noi această opțiune nu înseamnă modernizare, ci înseamnă întoarcerea la uh, vremurile vechi care nu erau neapărat foarte bune. Apoi, uh, cât privește fermierii din zonele defavorizate, aceștia sunt uh, cruciali pentru păstrarea biodiversității în Europa. Mm, de aceea, uh, plățile directe pentru fermierii din aceste zone reprezintă o alternativă importantă pentru noi. Asta în primul pilon. Trecem acum la al doilea. Evident, vorbim despre dezvoltare rurală și noi credem că ar trebui să legăm asta de dezvoltare regională. Spuneați în prezentarea dumneavoastră introductivă că ar trebui să existe o mai bună coordonare între dezvoltarea rurală și fondurile de coeziune ce înțelegeți prin asta exact? Noi credem că Europa ar trebui să aibă o viziune în ceea ce vește uh, coeziunea teritorială, uh, vorbind exact despre bunurile care trebuie oferite de către aceste regiuni și apoi gândindu-ne la uh, cum ar putea contribui dezvoltarea rurală la asta și, pe de altă parte, cum ar putea contribui politica de coeziune la acest lucru. Asta ar fi pentru noi direcția cea bună. Și acum o critică care n-a fost uh, menționată deloc uh, până acum și anume în comunicarea noastră nu apare uh, folosirea um, PAC pentru statele terțe. Dacă vorbim despre o reformă PAC, atunci o chestiune um, de mare interes este impactul politicii noastre asupra statelor în curs de dezvoltare. Ar trebui să oprim dumpingul către uh, statele în curs de dezvoltare, către state uh, terțe, pentru că asta afectează economiile în aceste state și clar uh, această atitudine este una a secolului XIX, nu a secolului al XXI-lea. Trebuie să ajutăm fermierii din statele în curs de dezvoltare să uh, vină cu un plus de valoare în propriile state. N-ar trebui să își exporte doar uh, produsele spre uh, Europa. Valoarea adăugată trebuie să fie pusă în lumină în aceste state în curs de dezvoltare. Stimate coleg, imediat voi încheia. Mă bucur că sunteți atât de interesate de ceea ce spun. Revin acum uh, la începutul intervenției mele și anume că solicităm mai mult din partea fermierilor. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim și la poziția în care sunt uh, ei plasați. Ei trebuie să se organizeze mai bine, să formeze asociații și ar trebui să fim mai critici față de uh, poziția uh, retailerilor. În acest uh, moment, poziția agricultorilor este subminată de supermarketuri și e uh, clar că trebuie să luăm în considerare acest aspect, pentru că cere mult de la fermieri, dar asta înseamnă că ei trebuie să poată fi capabili să se organizeze, să se asocieze pentru a uh, obține o agricultură mai durabilă. Mulțumesc și, stimate coleg Des, mă opresc aici. Mulțumim pentru intervenție. Richard din partea conservatorilor și Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru comentariile sale. În numele grupului meu politic aș dori să spun că este evident pentru noi la grupul acesta că dimensiunea totală a bugetului european în următoarea perspectivă multianuală va fi înghețată Așa că dacă avem un buget finit, este absolut evident că agricultura, care acum reprezintă 42% din totalul cheltuielilor, se va lovi de concurența privind cerințele față de bugetul Uniunii Europene din partea celorlalte sectoare. Ceea ce înseamnă că economia europeană este în criză. Sunt 23 de milioane de persoane fără loc de muncă. Trebuie să creăm locuri de muncă, să creăm uh, creștere economică și competitivitate. Uh, și este absolut clar că trebuie să fie prioritatea principală a Comisiei. Comisia trebuie să se ocupe de aceste chestiuni. Deci cred că trebuie să ne bazăm pe strategia 2020. Pentru agricultură, lucru foarte important, are un rol foarte important de jucat în strategia 2020. În primul rând este importantă pentru că într-o lume care se schimbă rapid, unde populația este în creștere, și populația devine din ce în ce mai avută, e nevoie să sporim producția de alimente. Lipsa de alimente s-ar putea să devină o problemă la sfârșitul acestei perioade multianuale. Deci aceste elemente vor fi de o importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Agricultura și dezvoltarea rurală trebuie să livreze acele bunuri publice la care au oamenii dreptul. Deci trebuie să aibă o contribuție și la problema schimbării de climă și în cele din urmă, pentru că Fondul de Dezvoltare Rurală contribuie la creșterea europeană, pentru că creează locuri de muncă în zona rurală. Care e problema, de fapt? Problema este că, în ciuda realizărilor, oricât ar fi de impresionante din trecut ale agriculturii, agricultura europeană nu se dezvoltă atât de repede cât ar trebui. În primul rând, nivel nivelul de venituri este foarte jos, îngrijorător de jos. Uh, nivelul mediu de venit al uh, fermierilor este cu 50% mai mic decât celelalte venituri din Uniunea Europeană. Agricultura nu este autodurabilă, nu este autosustenabilă. Deci, în al doilea rând, este o, un domeniu foarte costisitor deci e greu de făcut față concurenței internaționale și mai ales dacă se și liberalizează la nivel uh, internațional. Și aici există și foarte mari Um, diferențe între ajutorul dat celor uh, care sunt foarte dezvoltați și ajutorul dat celor din Uniunea Europeană și nivelul foarte mic de ajutor acordat statelor mici, statelor noi membre ale Uniunii Europene și aici apar niște probleme. Lucrul acesta trebuie corectat în reforma, CAP, în reforma PAC, chiar în ciuda acestui buget care este în scădere Sigur, doamnă președinte, trebuie să susținem uh, agricultura și este foarte important acest lucru. Sigur, este o politică comunitară, agricultura și dezvoltarea rurală vor rămâne un capitol foarte important al bugetului, dar ca peste tot, în momentul în care sunt bani puțini, influența cea mai mare asupra acestui cadru financiar multilateral trebuie să fie calitatea cheltuielilor plus valoarea și mai ales valoare pentru bani. Am fost foarte dezamăgit de unele propuneri de reformă făcute de domnul comisar. După părerea mea, nu au viziune și nu au uh, perspectivă, nu au ambiție, pentru că nu se referă la problemele de structură, nu creează competitivitate la acest nivel și este în aceste vremuri grele Comisia trebuie să facă mai mult ca să demonstreze opiniei publice că nu numai că au viziune și ambiție pentru reforma acestei industrii, dar susținerea agriculturii reprezintă uh, o valoare mai mare pentru bani decât același lucru ca și până acum. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich... Mulțumim pentru intervenție. Mă uit în jurul meu și Văd că nu avem pe nimeni de la GUE, sau mă înșel. În acest caz, uh, văd că avem un reprezentant de la GUE. Aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, am spus că vreau să intervin de la bun început. Poate că nu am transmis mesajul în mod corespunzător. Am ascultat intervenția domnului comisar, îi mulțumesc pentru aceasta. În ceea ce vește PAC, principiul solidarității este pentru noi cel mai important. În Uniunea Europeană trebuie să ne fie foarte clar faptul că agricultura nu este o piață normală. Este o piață în care există mereu momente în care trebuie să intervenim, să-i sprijinim pe agricultori. Și după cum s-a spus deja, există diferențe la nivelul statelor membre la acest capitol. Un al doilea aspect unde solidaritatea este foarte importantă și aici uh, îi dau dreptate colegului meu de la Vers, trebuie să fim solidari cu statele în curs de dezvoltare. Sectorul agricol nu trebuie să prezinte următoarea situație, să recurgem la activități de dumping și prin acestea să periclităm și să împiedicăm uh, evoluția fermierilor din țările în curs de dezvoltare. Acestea sunt uh, îngrijorările, uh, îngrijorările noastre. Care sunt obiectivele care sunt mai importante în opinia noastră? E bine, acum există o mare confuzie uh, în acest sector și ar trebui să o eliminăm. Comunicarea comisarului nu este foarte clară pentru că nu se știe foarte clar în ce direcție se va merge. Trebuie să luăm decizii concrete în ceea ce privește uh, obiectivele concrete deja formulate. Uh, Așadar, trebuie să corectăm puțin piața în vederea obținerii de echilibru, trebuie să-i sprijinim pe agricultori într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de anumite state membre în care agricultura nu este atât de dezvoltată precum în alte state membre. De asemenea, un alt aspect foarte important pentru viitor este cel ce ține de durabilitate, de politica de mediu și, nu în ultimul rând, prin prisma finalizării pieței interne, discutăm despre faptul că trebuie să investim în inovare. Inovarea poate să genereze progres, în special în ceea ce privește sectorul alimentar. Este un sector foarte important pentru viitorul Uniunii Europene. Așadar, uh, cred că trebuie să ne axăm uh, mult mai mult pe aceste capitole. capitole. Trebuie să privim uh, bugetul și să vedem cum anume putem să acționăm eficient. Ajung la următoarea structură pe care o propun în patru puncte. Sigur că trebuie să, avem o, să creăm o legătură cu mijloacele politicii de coeziune. Trebuie să intervenim pentru micii fermieri, pentru că aceștia trebuie să beneficieze în primul rând de sprijinul nostru. Pe de altă parte, vedem că există întreprinderi foarte mari la nivel european care se, care dezv- se dezvoltă, dar există și micii agricultori, iar cei care se află undeva la mijloc, numărul acestora acestora vedem că se împuținează constant. Așadar, trebuie să plecăm de la premisa că micii fermieri vor avea nevoie de sprijinul nostru și pe viitor. Acest lucru este valabil în special pentru statele membre noi. Un al doilea aspect. Suntem convinși de faptul că și pe viitor vor trebui să întreprindem, va trebui să întreprindem corecturi. În al treilea aspect, mizăm pe inovare, după cum am spus deja, pentru că consider că trebuie să analizăm ce fonduri sunt uh, responsabile de inovare în Uniunea Europeană. Nu trebuie să includem și să construim noi fonduri de inovare în fondurile agricole, ci trebuie să vedem ce instrumente deținem deja. Mereu uh, înregistrăm uh, plângeri în ceea ce privește implementarea fondurilor de inovare la nivelul Uniunii Europene. Cred că putem să intervenim la acest capitol, așadar, pentru a eficientiza toată treaba. Încă un aspect ce se referă la micii agricultori, pentru că colegii mei nu s-au referit foarte mult la funcția importantă a acestora în ceea ce privește îngrijirea peisajului, de exemplu. Aceștia consideră că trebuie să fie remunerați pentru intervențiile lor la nivel ecologic, la nivelul mediului. Birocrația care îngreunează activitatea micilor fermieri este inacceptabilă și nu generează durabilitate, durabilitate de care avem nevoie. Așadar, ar trebui să discutăm și despre regiunile defavorizate unde este nevoie de intervenție financiară la nivelul pieței agricole. Uh, ideea este să mizăm pe termen lung pe durabilitate. Mulțumesc, spune președinta, doamna Andreasen, ca ultimă intervenientă în această rundă. Thank you, Madam Chair. Um, I will not repeat what has... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta ceea ce s-a spus deja. Grupul meu nu susține PAC și asta nu e o știre nouă pentru nimeni. Aș dori doar să subliniez uh, faptul că președintele Comisiei, domnul Barroso, s-a referit adesea la valoarea adăugată, la subsidiaritate și la solidaritate. Eu aș dori ca domnul comisar uh, să detalieze valoarea adăugată pe care PAC a adus-o în ultimii 10 ani. Cred că dacă dorim să îmbunătățim o anumită politică, trebuie să avem uh, dimensiunea succes în trecut și nu sunt sigură că în această discuție uh, avem o analiză specifică a ceea ce a fost încurnat de succes în trecut a existat uh, o, uh, un studiu al eficienței în ultimii 10 ani sau în ultimii 20 de ani? În ceea ce privește scrisoarea celor cinci prim-ministri care a fost uh, și a adusă în discuție în această dezbatere, e bine, îl întreb pe domnul comisar ce schimbări ar propune dânsul pentru ca PAC să devină mai eficientă cu mai puțini bani. Deci ce schimbări specifice? Și uh, un ultim punct, dar nu în ultimul rând, care este opinia domnului comisar în legătură cu uh, lista beneficiarilor uh, care a fost făcută publică și care arată că anumiți uh, beneficiari în mod evident nu au nevoie de acest tip de subvenții. Mulțumesc! Das war die Runde, uh... Mulțumesc, spune președinte. Iată, aceasta a fost runda intervențiilor vorbitorilor din partea grupului, grupurilor politice și acum uh, dăm cuvântul președintelui Agri. Sì. <clears throat> Ringrazio la Presidenza per l'opportunità di intervenire oggi. Salut. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi a dat ocazia să mă exprim uh, astăzi. Aș dori să-i urez uh, bun venit domnului comisar Cioloș și menționez că mă voi exprima pe scurt. Grupul meu a fost foarte clar în a-și exprima poziția. Astăzi eh, aș dori doar să subliniez problema unor resurse pentru eh, politica agricolă comună care trebuie văzute în mod diferit față de modul cum au fost văzute în trecut. Dezvoltarea PAC din ultimii 20 de ani și ideile și propunerile care au intervenit ca parte a procesului de reformă n-au eh, permis să construim o politică care să se afle în afara uh, abordărilor de politică sectorială. Avem un set de obiective care acoperă uh, toate obiectivele sociale de mediu ale uh, statelor membre agricultura practic livrează bunuri la fața locului și are legătură cu um, viața în zona rurală, cu uh, uh, protejarea mediului, apelor și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt critice dacă dorim ca societatea noastră să continue pe direcția unei creșteri durabile. Avem nevoie aici de bune politici care să ia în considerare uh, resursele existente. Ciclul de reforme a presupus o reducere treptată a resurselor acordate politicii agricole comune și reducerea este încă și mai substanțială dacă o privim în contextul extinderii Uniunii Europene. Dacă ne gândim la noua perioadă de uh, programare, vom ajunge până la urmă la 29 de state membre și astăzi trebuie să ne ocupăm de aceste provocări, fără să mai reducem resursele pe care le avem. Un punct care ne interesează pe noi în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală e un punct care a fost subliniat clar de întreg Parlamentul și anume am adoptat uh, raportul lui George Lyon cu o majoritate uriașă și sperăm că asta se va întâmpla și cu raportul lui Albert Desis în mai. În iulie anul trecut uh, am uh, stabilit un cadru conceptual care în mod clar merge dincolo de viziunea unei politici care a început să susține doar fermierii și veniturile chiar dacă a făcut-o pe bună dreptate. PAC însă reprezintă mai mult. Trebuie să ne gândim la nevoile și așteptările cetățenilor noștri pentru a putea livra uh, o uh, creștere durabilă. Aceste obiective au fost luate în considerare și când am stabilit politica uh, strategică 2020. PAC este cea mai mare politică, dacă ne referim la uh, dimensiunile sale din cadrul Uniunii Europene. Au existat momente în istorie când uh, siguranța alimentară a fost esențială, acest lucru este valabil și astăzi, mai ales dacă ne gândim la viitor. Uh, protestele violente pe care le-am uh, văzut recent în Tunisia și Algeria reprezintă doar o primă demonstrație a faptului că ne aflăm într-o nouă perioadă în care uh, alimentele ar putea să devină o resursă uh, subțire. Avem nevoie de un uh, răspuns strategic și bine țintit uh, pentru această nouă criză. E posibil să mai apară și alte tulburări sociale și în alte părți ale lumii. În acest context, uh, orice idee de a reduce bugetul PAC nu poate funcționa dacă ne gândim la viitorul politicii agricole comune. Altfel, riscăm să deteriorăm societatea europeană prin aceste reduceri. Aceasta este o politică care chiar contează pentru cele 14 milioane de fermieri din Uniunea Europeană. Ea gestionează practic jumătate din uh, teritoriul nostru și am riscat să ne diminuăm uh, rolul uh, câtă vreme noi ne dorim o Europa mai unită cu puteri sporite. Dacă facem asta, vom avea de-a face cu o competiție acerbă în lume în ceea ce privește resursele. E clar uh, că PAC uh, trebuie consolidată în liniile bugetare existente, pentru că doar așa poate uh, continua progresele înregistrate. Trebuie să facem ceva în conformitate cu provocările cu care ne confruntăm și trebuie să ne asigurăm că vom fi consecvenți în ceea ce privește angajamentele noastre financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat prima rundă de intervenții. Domnule comisar, aveți acum posibilitatea de a oferi prime răspunsuri, după care deschidem lunga listă de lor de cuvânt. Am deja 14 lor de cuvânt uh, ce au fost anunțate. Sper ca colegii care doresc să ia cuvântul să fie cât se poate de subcinți, în așa fel încât mai apoi domnul comisar să aibă din nou posibilitatea să ofere răspunsuri. Acum dăm cuvântul domnului Cioloș. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund cât mai scurt cu putință. Voi încerca să răspund clar și concis. Voi începe cu problema susținerii pacului și eficacitatea sa în ultimii ani cred că trebuie să ne punem o întrebare și anume care sunt costurile pentru societatea europeană fără PAC din punct de vedere al aprovizionării cu mărfuri alimentare, din punct de vedere al gestionării resurselor este mai ușor să ne gândim uh, la acest lucru când piețele sunt aprovizionate, când rafturile sunt pline. E suficient să ne uităm în presă, să, vedem, uh, să ne uităm la televizor ce se întâmplă unde nu există o asemenea politică, unde este orientată altfel, să vedem care sunt rezultatele. Uh, aș vrea să facem această experiență unde se elimină ajutorul și atunci ne punem întrebările mult prea târziu. Deci, în primul rând, aprovizionarea țărilor din Europa. Nu există problemă. De 50 de ani reforma aceasta a fost permanentă, pacul a fost permanent uh, reformat pentru a face față cerințelor. În anii 60 se punea problema produselor alimentare ca să aibă lumea ce să mănânce. Apoi, pe măsura trecerii timpului, s-a adaptat politica aceasta, iar astăzi se pune problema realizării bunurilor publice care nu pot fi produse de altcineva. Agricultorii nu o să rămână neapărat vara tot timpul la țară să uh, întrețină peisajul, apa, solul, dacă nu există producție agricolă. Agricultorul nu muncește de la opt ore uh, și face de la cinci la trei nu știu ce și de la trei la 7 altceva. Sunt uh, elemente integrate, legate unele între ele. Sigur că există elemente uh, care se referă la producția agricolă fără politică agricolă comună, adică se concentrează producția în zone care sunt favorabile, pe coaste, pe unde terenul este fertil și peste tot pe unde, în altă parte, sunt abandonate terenurilor, dar asta înseamnă lipsa întreținerii pe, peisajului și deșertificare rurală, pentru că nu vor mai fi locuințe dacă nu există producție agricolă. Iar în zonele unde s-ar concentra această producție, energie, s-ar exercita o presiune foarte mare asupra resurselor naturale, creșterea poluării, uh, scăderea productivității solului, creșterea exploatațiilor agricole, deci pe termen lung o problemă de aprovizionare cu produse de calitate, cu produse sigure cu produse în cantitate suficientă. Deci, iată, foarte pe scurt răspunsul la această întrebare. Apoi, în ce privește întrebările mai precise, procentajul destinat PAC-ului în bugetul viitor. Este greu să vorbim de procentaj care va fi bugetul global. Dar vreau să subliniez un singur lucru. Mă gândesc că reducerea bugetului comunitar nu va reduce bugetul global al agriculturii din Europa. Nu se va transfera această greutate asupra bugetelor statelor membre pentru că nevoia aceasta de bunuri publice, de echilibru teritorial, agricultura înseamnă, trebuie, că înseamnă că trebuie să fie susținută și sunt foarte mulți care doresc să susțină agricultura. Se vorbește de 39% buget destinat agriculturii în bugetul agriculturii, dar se vorbește de un, 1% mai puțin dacă ne gândim la aducerea împreună a bugetului comunitar și a bugetelor statelor naționale. Dacă se reduce bugetul comunitar, înseamnă mai o mai mare presiune asupra bugetelor naționale și o mai mare presiune și o slăbire a unei politici agricole comune. Care sunt ambițiile pentru uh, viitorul PAC? Dacă bugetul scade, scad și ambițiile, pentru că trebuie să fim și realiști, nu? Mm, echilibru mai mare și echitate între statele membre. Se propune acest lucru cu stabilirea unor criterii care să se aplice la fel tuturor statelor membre renunarea la referinele istorice la subvenii este ceva care este deja cuprins în propunerile pe care le am făcut i i aici echilibrul acesta va depinde în cele din urmă de bugetul global. Nu voi intra în detalii privind problema pacului pe piața internațională și speculațiile privind materiile prime. Trebuie, sunt chestiuni care nu trebuie tratate numai în PAC, ci care trebuie tratate la nivel global de Comisie, de Comisia Europeană. Și anul acesta uh, noi suntem un stat membru al Uniunii Europene, prezidează grupul G20 și vom discuta această chestiune și acolo. Nu voi reveni la eșecul reformei PAC. A fost ridicată, adusă în discuție și această chestiune aici. Nu știu dacă faptul că există o aprovizionare constantă a piețelor putem vorbi de eșec. Poate putem vorbi de nevoia de adaptare la care a răspuns PAC și care va răspunde în continuare. Sigur că există lucruri care trebuie corectate, care trebuie adaptate. După părerea mea, se pune problema folosirii și distribuirii mai bune a, ajutoarelor între exploatațiile mari, mici și mijlocii, se pune problema echității plăților între statele noi și statele vechi, ca să nu existe două viteze, se pune problema orientării uh, susținerii financiare ca um, mod de a stimula dezvoltarea agriculturii, ca agricultura să devină mai competitivă. Asta sunt întrebări la care trebuie să răspundem, dar nu putem să vorbim de un eșec al pacului pentru motive motivele pe care deja le-am enunțat. În legătură cu strategia Europa 2020, am vorbit deja de acest lucru, PAC-ul răspunde la creșterea durabilă, nevoia de creștere durabilă. Vorbim de un sector agricol, un sector agroalimentar prin modul în care se propune distribuția ajutoarelor directe, prin modul în care se fac investiții pentru modernizarea acestui sector, obiectivul este să sporim competitivitatea uh, asigurând o gestiune mai bună, o gestiune durabilă a resurselor naturale. Creșterea durabilă, după părerea mea, creșterea ecologică, fără politica agricolă comună nu se poate face pentru motivele pe care le-am expus pentru că altfel s-ar exercita o presiune prea mare asupra resurselor naturale. Creștere inclusivă. În zona rurală nu există altă politică care să asigure menținerea populației și a veniturilor din zona rurală. Nu există altă politică care să facă acest lucru. PAC-ul cu partea de dezvoltare rurală este un instrument integrat care trebuie păstrat în continuare și care contribuie la acest obiectiv. Creșterea inteligentă Aici este vorba de toate investițiile făcute pentru folosirea mai eficientă a resurselor, pentru a integra mai bine inovarea și rezultatele cercetării. Există o colaborare strânsă și apropiată cu comisarul care se ocupă de cercetare și dezvoltare pentru o mai mare integrare copacul în sectorul agroalimentar pentru ca rezultatele cercetării să fie incluse în agricultură pentru a dezvolta competitivitatea și pentru a folosi mai bine resursele naturale. agricultorii mici, zonele defavorizate, ecologizare. Cum se va face acest lucru? E bine, orientând, îndreptând ajutoarele directe, nu numai cele pentru venituri, ci folosind plățile directe ca pârghie pentru ca agricultorii să-și adapteze producția la toată Europa, nu numai ca în zonele în care se fac plăți conform pilonului 2 să evolueze practicile agricole ale tuturor agricultorilor pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale. Asta este, de fapt, scopul ecologizării uh, și este valabil pentru toată lumea. Agricultorii mici modernizarea merge exact în acest sens. Susținere mai simplă, un ajutor mai simplu pentru ca micul agricultor să fie impulsionat să investească în dezvoltare pentru a putea susține vânzarea directă, contactele directe între producător și consumator, calitatea și diversitatea produselor. Cred că micile exploatații au aici un debușeu care trebuie avut în vedere și pe care îl vom susține în PAC. Evident, organizațiile de producători vor fi susținute. De exemplu, în sectorul lactat am făcut o propunere legislativă pentru a susține activitatea în grup a producătorilor. Domnul Ashford a făcut mai multe observații privind reforma și anume că reforma e lipsită de viziune, de răspunsuri structurale și de competitivitate. Oricând putem discuta în detaliu aceste chestiuni ca să vă arăt în ce manieră reforma aceasta are o viziune în jurul celor trei obiective, în ce măsură aceste trei obiective se traduc în cei doi piloni uh, și cum este integrată structural atât prin uh, modernizare în statele vechi și statele noi, cât și prin uh, sporirea competitivității. Sunt foarte multe elemente care demonstrează existența unei viziuni a PAC care să fie nu numai competitivă, dar și care să răspundă așteptărilor cetățenilor privind gestiunea resurselor naturale și a echilibrului teritorial. scrisoarea celor cinci și modificările pentru eficientizarea PAC. Cred că am răspuns deja la această întrebare, dar foarte pe scurt. O mai bună folosire a banilor publici pentru a integra aspectele economice cu cele legate de gestiunea resurselor naționale, repartizarea între diversele state membre și diversele tipuri de agricultură, orientarea ajutoarelor în sensul inovării și um, ecologizării, astfel încât folosirea banilor în PAC să fie orientată către obținerea de plus valoare la nivel european. Cred că am trecut în revistă toate întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumim! Totuși, um, a rămas o întrebare pe care o am și eu și care revine în a doua rundă în ceea ce privește exporturile uh, și finanțarea acestora, pentru că deocamdată nu v-ați referit la acest subiect. Trecem acum în revistă numele vorbitorilor care s-au anunțat. Ja, McGuinness, Jensen, Dantin, Ja, Dorfmann, Beermann, Sikierski, Kapula-Santos, Lyon, Paulsen, Böge, Rodus, Wojciechowski, Jedrzejewska bis dahin, also, um, Gianni. Așadar, Gianni Lavia are acum cuvântul. domnul comisar? Foarte pe scurt să răspund la întrebarea dumneavoastră cu o singură cifră. În 2010 am folosit 1% din uh, bugetul PAC pentru aceste refinanțări la export, restituții la export. Pot să intru în detaliu, dar dacă acum 10-15 ani vorbim de, vorbeam de mai bine de 10% din bugetul total pentru restituțiile la export, anul trecut am folosit doar 1% pentru aceste restituții la export. PAC-ul are alte instrumente pentru pentru a regla această problemă și nu dorim să avem un impact negativ asupra agriculturii altor țări. Uniunea Europeană importă cele mai multe produse din țările terțe, din țările de sud, decât Noua Zeelandă, Australia, Statele Unite și Japonia în total. Deci cred că piața europeană nu numai că a redus impactul asupra țărilor terțe, dar este deschisă mai mult decât oricare altă piață mare către produsele care vin din sud. Mulțumesc! Ähm, Bine, atunci iată că este un semn bun faptul că avem 1% din bugetul nostru pentru restituire la export, plecând de la premisa că din 2013 nu vom mai avea nici un procent, uh, nici măcar de 0,0%. Gianni Lavia. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că au fost tratate o serie de chestiuni mm, în, ceea ce, în comunicarea uh, domnului comisar privind reformarea PAC. Aș avea totuși o sugestie, gândindu-mă la problemele ce au fost analizate în uh, cadrul Comisiei SURE și axându-ne la agricultură și reformarea PAC. Am discutat despre durata cadrului financiar multianual. Aș dori să ne gândim la durata cadrului financiar multianual prin prisma PAC. Resursele sunt limitate, după cum a subliniat deja domnul De Castro, și trebuie să le utilizăm cu eficiență maximă. Experiența acumulată prin programele agrare și de dezvoltare rurală ne arată că se înregistrează oarecare dificultate în înregistrarea progresului. De fapt, programele uh, ajung să progreseze abia după câțiva ani. La finele programării financiare ar trebui să existe o cerință de utilizare a tuturor resurselor puse la dispoziție. Ne axăm pe utilizarea tuturor resurselor mai degrabă decât pe eficientizarea, eh, pe, decât pe eficiența cu care au fost utilizate. Așadar, în loc să utilizăm o perioadă scurtă, în ceea ce este cadrul financiar multianual, am putea, poate mai bine, am putea, poate să, am putea să continuăm cu această abordare. Ideea de bază este următoarea. Date, date fiind uh, propunerile raportorului nostru, exclud uh, opțiunea de 5 ani, merg pe opțiunea de 7 ani sau 5 plus 5, ținând cont de faptul că planificarea financiară uh, poate fi foarte bine organizată pe 10 ani cu o revizuire uh, intermediară la 5 ani. Să nu se mai țină cont doar de elementele de programare, ci de elementele care pot fi eficientizate la nivelul evaluărilor anuale. Un al doilea aspect referitor la întreaga structură a bugetului ar fi unul uh, elaborat de domnul raportor uh, care a prezentat trei opțiuni. La prima opțiune, discutam despre alinierea bugetului la strategia 2020, la a doua opțiune, structurarea în rând cu politicile interne și în al treilea rând, uh, menținerea structurii actuale. Dată fiind precaritatea resurselor și experiența noastră cu adoptarea bugetului 2011 și nevoia de flexibilitate, un lucru este clar. Trebuie să menținem structura bugetului existent având uh, un capitol separat pentru resurse și pentru PAC separat de restul. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Uh, domnul Rid. Doamna Rid. Um, and many of the points... Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte, multe dintre chestiunile care uh, pe care doream să le abordez au fost deja abordate, așadar mă refer la unele noi. Există o anumită doză de fatalism aici pe care eu aș dori să o um, resping introducând o doză de realism. Sperăm că lucrurile stau bine pentru fermieri și în acest context menționez ceva ce a menționat domnul comisar, ceva ce eu susțin și anume um, faptul că obiectivele PAC în ceea ce privește veniturile formierilor nu au fost atinse și aici aș dori să rog pe domnul comisar să recunoască acest lucru și să ne spună cum am putea să ne atingem aceste obiective care se regăsesc în uh, tratatul la care aderăm cu toții. Și acum o întrebare deschisă pentru domnul comisar. Dânsul e fericit să prezide o politică mm, al cărei obiectiv cheie poate nu a fost atins. Există statistici care ne arată foarte clar faptul că plățile directe sunt vitale în ceea ce privește veniturile uh, fermierilor. Ele reprezintă o parte enormă a veniturilor uh, acestor fermieri. Prin urmare, trebuie să uh, fim sinceri atunci când vorbim uh, despre um, posibilitatea de a reduce aceste plăți, de a reduce bugetul PAC. Dacă um, o luăm pe drumul acesta fatalist, atunci trebuie să vorbim despre piețe și mulți au mai menționat um, puterea de care se bucură sau nu fermierii în legătură cu uh, întregul lanț de distribuție alimentar. Și aici mă gândesc că Comisia nu a abordat uh, problema în mod uh, corect, în mod real, pentru că nu există această dorință de a uh, lupta cu lanțuri uh, uh, de retailer, pentru că odată ce mâncarea e ieftină pentru cetățeni, acest lucru convine comisiei. Prin urmare, ar trebui comisia să se gândească la moralitatea lanțului de distribuție alimentar. Avem lideri și șefi de state sau guverne care vorbesc despre moralitatea sectorului bancar și știm că puțin dintre noi au făcut-o totuși. Avem aceeași problemă și în sectorul alimentar și această problemă problemă trebuie rezolvată. Uh, a doua intervenția mea se referă, de, uh, se referă la uh, bunurile publice și aici aș dori să ne gândim la aceste bunuri dintr-o perspectivă diferită. Probabil că îmi veți furniza și niște cifre. Oare puteți găsi o valoare sau un preț pentru livrarea bunurilor publice dacă ar fi să întreb rugăm uh, funcționarii publici să facă acest lucru. Adică uh, gândiți-vă la un uh, preț la săptămânile, la vacanțele de patru săptămâni, la concediu de maternitate, la hainele scumpe purtate, la mâncărurile pe care le consumă. Gândiți-vă dacă fermierii pot să le furnizeze pe toate acestea ieftin. Oare putem să livrăm aceste bunuri publice în afara fermierilor care o fac în acest uh, moment, cam cât ne-ar costa dacă am uh, venit cu o astfel de uh, politică. Cred că costurile ar fi astronomice. Dacă vorbim despre livrarea bunurilor publice, ne-am putea vorbi despre uh, reducerea bugeturilor, bugetelor. De ce există acum această disparitate între fermieri? Ei bine, uh, aceasta este politica pe care am susținut-o cu uh, toții în momentul extinderii. E clar că mai trebuie să analizăm lucrurile, însă trebuie să existe anumită uh, logică în spatele echitabilității. Oare e echitabil să dăm fermierilor aceeași sumă de bani? Oare e logic? Eu ar zice că nu. Ar trebui să definim așadar niște mecanisme pentru a lega uh, plățile uh, de fermierii activi. Avem nevoie aici de niște definiții pentru uh, ca aceste categorii să reasă mai clar decât reiese acum. Uh, știu că nu am mult timp la dispoziție, dar dori să mai spun că în ceea ce privește aspectele teritoriale pe care le-ați uh, menționat și pe care mulți dintre noi le susțin, dacă noi nu putem să livrăm uh, venit, uh, nu vom uh, livra nimic la nivel uh, teritorial în ceea ce privește resursele naturale. Singurul mod în care fermierii vor obține uh, venituri mai mari va fi să încerce să devină ei înșiși mai mari și așa ne vom pierde fermierii, ne vom pierde densitatea fermilor în zonele care se confruntă cu uh, dificultăți sau handicapuri uh, naturale. Această problemă trebuie și ea rezolvată. Deci uh, e util că avem această discuție, mi-aș dori însă să fim mai puțin fatalistă și mai degrabă realistă. Aici mă gândesc la cei care s-au exprimat și care poate nu ne ascultă în acest moment. Mulțumesc. Ann Jensen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este foarte important pentru acest comitet să fim foarte realiști apropo de raportul lui Salvator și de această dezbatere. După părerea mea, ar, noi cu toții știm că resursele sunt puține și trebuie să vedem cum să stabilim niște priorități în uh, documentul lui Salvador se pune întrebarea dacă vom păstra ideea veche de cofinanțare pentru pilonul unu până în 2014 și mă bucur de ce spunea domnul uh, comisar uh, Există cofinanțare acolo, în acele zone în care statele membre au un cuvânt foarte mare de spus în produsele, în proiectele de finanțat și nu e cazul la pilonul 1 și ar trebui să, la fel, să fie la apel în toată Europa. Cred că ar trebui să renunțăm la această idee și să nu mai reiterăm. Vreau să-i spun câteva cuvinte domnului comisar care continuă să fie aici Cred că ideea ecologizării pilonului 1 este foarte bună și trebuie să ne gândim în continuare la ea. Ideea pe care ați uh, prezentată dumneavoastră, adică accentul pe cercetare și inovare, este foarte importantă. Avem nevoie de o agricultură modernizată care să fie mai prietenoasă cu mediul, pentru că în felul acesta vom putea să continuăm să apărăm pacul deoarece pacul va fi o sursă de progres și avem nevoie de acest lucru. E foarte greu să apărăm pilonul 1 așa cum este el acum. Nu, lumea nu înțelege ce e cu plățile astea datorate unor motive istorice și trebuie să ne gândim și la această chestiune. De asemenea, aș vrea să mai spun câteva cuvinte apropo de competitivitate, cum spunea și domnul uh, Ashford. A spus că doriți să explicați, domnului Ashford, într-o discuție bilaterală cum funcționează, dar de fapt foarte mulți am dorit să auzim ce aveți de spus în această privință. Cred că este foarte important să putem spune că politica agricolă comună nu continuă ce s-a întâmplat până acum, ci, de fapt, va ajunge la o agricultură mai modernă și mai competitivă. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnul Danta. Mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, părinții fondatori au creat această politică de care vorbim uh, astăzi, au dorit mai întâi să creeze o politică alimentară comună și această politică era strategică pentru că era esențială pentru viața concetățenilor noștri. Mi se pare că am uitat puțin acest uh, lucru. În ultimii 15 ani am vorbit doar despre piață și eu aș dori să subliniez că noile orientări ale domnului comisar dorim să ne axăm pe acest aspect fundamental și anume să aflăm avem o agricultură ca primă vocație care să hrănească cetățenii. Asta înseamnă să producem cu anumite standarde pe care le-am dezvoltat în cursul anilor în Europa, astfel încât uh, să admite faptul că avem niște costuri de producere datorate regulilor pe care le-am impus, care sunt cele mai ridicate din uh, lume. Justificarea um, banilor pe care îi oferim uh, um, fermierilor e reprezentată de aceste costuri uh, ridicate uh, care revin regulile pe care le-am impus. Vedem că uh, există cursuri, uh, există un preț redus al intrării în uh, producție, însă există și prețuri ridicate la ieșirea din producție sau uh, probleme precum dioxina din Germania. Deci riscăm să ne confruntăm și cu catastrofe. Ar trebui eventual să ne gândim și la cadrul unui contract pe care ar trebui să îl fixăm agriculturii. Dacă nu avem niște constrângeri, atunci practic uh, nu vom susține agricultura europeană așa cum trebuie, cum nu vom susține nici agricultura fiecărui stat în parte. Aș dori să insist și asupra solidarității între uh, statele noastre, solidaritatea între agriculturile noastre și uh, m-aș referi și la egalitatea uh, sprijinului. Cred că ar trebui să ne dreptăm spre o egalizare a acestui uh, sprijin, însă despre ce egalitate vorbim? Vorbim despre o egalitate în valoare absolută între toate statele, vorbim despre o egalitate în funcție de uh, rolul uh, mediei Uh, pe cetățean sau ne gândim la uh, nivelul uh, cheltuielor din fiecare stat? Ar trebui să uniformizăm venitul mediu pe cetățean în fiecare stat membru sau să uniformizăm nivelul costurilor din fiecare stat? Cum putem să ne îndreptăm spre un ajutor care să fie absolut uniform pentru fiecare stat? vorbim aici uh, în acest context al globalizării și de o reglementare a prețurilor și a piețelor. Această idee a fost abandonată deja de câțiva ani de comisie. Domnul comisar însă lucrează la acest concept, uh, a uh, comisionat studii pentru a face anumite idei să avanseze, însă nimic nu se poate face fără bani. Am înțeles că banii sunt o specie din ce în ce mai rară, însă dacă dorim să reformăm cadrul bugetar cu care funcționăm, ar trebui să punem niște bani uh, deoparte bunii ani agricoli uh, ar trebui să ne ajute la uh, economisirea unor bani uh, pentru ani când ar trebui să intervenim pentru reglementare. Un alt punct care mi se pare important este următorul. Dacă dorim să avem o dezbatere doar în legătură cu bugetul pentru politica agricolă comună, trebuie să abandonăm acest reflex din fiecare stat membru de a compara ceea ce primim în comparație cu, deci, cu ceea ce oferim. Uh, aici, mai mult decât în altă parte, trebuie să redeschidem uh, discuția legată de resurse uh, proprii pentru a putea să alimentăm o parte din bugetul nostru, care să fie un buget al tuturor, nu un buget care vine de la unii sau de la alții. Ja, danke sehr. Mulțumim mult pentru intervenție. Acum îl rugăm încă o dată pe domnul comisar să ne ofere niște răspunsuri, pentru că, iată, este aproape 11 fără un sfert. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu comentariile și observațiile făcute de domnul Lavia apropo de durata perioadei de programare. Este clar că mai ales pentru programul de dezvoltare rurală, dar nu e vorba numai de acesta, ci de tot ce ține de programare, Cinci ani este o perioadă scurtă pentru că se pune problema elaborării programului, negocierii programului cu Comisia și cu statele membre care au programe regionale și apoi asigurarea punerii în aplicare și efectuarea plăților. Deci cinci ani uh, riscă să afecteze eficiența acestor programe. Cred că există mai multe opțiuni și Comisia se va exprima în viitor în uh, comunicarea privind perspectivele bugetare. Șapte sau zece ani ar putea să fie din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, o soluție mult mai bună. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât se pot asigura elementele menționate de Stefan Le Foll, contractarea și toate celelalte elemente necesare pentru dezvoltarea rurală. Structura bugetului cred că, ținând cont de cele pe care le-am spus deja, am arătat că pacul, chiar dacă are doi piloni, este gândită, integrat și coordonat. Cred că o separare artificială a primului pilon față de celălalt pilon nu dezvoltarea rurală față de plățile directe ar trebui ar afecta această coerență. În al doilea pilon nu e vorba numai de problema coeziunii teritoriale, se abordează și chestiunea competitivității și m-ați întrebat cum. În al doilea pilon, cu toate investițiile pentru modernizare, pentru formarea profesională, pentru inovații, pentru noile produse, uh, instrumentul de care vorbea domnul Danta, și anume capitalizarea în anii buni pentru stimularea de a crea fonduri mutuale pentru a refolosi o parte din venituri. Sunt chestiuni care sunt abordate în al doilea pilon, așa că am încercat să asigurăm o complementaritate între cei doi piloni, să asigurăm o tratare uniformă a celor doi piloni la nivel euro uh, european și uh, fiecare pilon să țină seama de specificitatea fiecărui stat membru pentru a atinge obiectivele comune din pilonul al doilea. Doamna McGuinness, am avut posibilitatea să stăm de vorbă. Sigur că dacă ne uităm la cifrele actuale, obiectivul uh, din tratat care prevede asigurarea unei susțineri uh, pentru un venit corect al agricultorilor nu este realizat. Pentru că, tocmai ținând cont de normele și exigențele pe care le au contribuabilii și consumatorii europeni față de agricultori au uh, crescut costurile. Piața este deschisă pentru a spori competitivitatea pe piața europeană. Uh, piața este deschisă pentru produse care vin din afara Uniunii Europene, care nu respectă întotdeauna aceleași reguli. Deci există disparități de venit între diferitele regiuni și diferitele um, zone, chestiunea aceasta a disparităților, a compensațiilor fără politica agricolă comună, a compensațiilor de, pentru pierderile de venit uh, în contextul normelor impuse agricultorilor, nu poate fi rezolvată. Sunt de acord cu dumneavoastră că există uh, în continuare lucruri care trebuie făcute, inclusiv repartizarea mai bună a plusvalorii pe lanțul alimentar. Dar chestiunea aceasta nu poate fi abordată numai în cadrul PAC, este o chestiune care ține de politica de concurență, de, de piața internă, de uh, politica industrială și anul acesta avem deja un calendar cu măsuri care vor fi propuse de diversi comisari și care se vor axa pe această chestiune. Sigur că o repartizare mai bună a ajutoarelor și echitate nu înseamnă egalitate, egalitate matematică, pentru că există condiții de producție diferite, dar nu putem să tratăm două zone ale Europei cu două criterii diferite de distribuție. Uh, Adică distribuția ajutoarelor nu poate să pornească de la puncte de referință directă. Există referințe istorice în anumite zone, dar nu există referințe istorice în statele membre, pentru că statele membre au intrat în Uniunea Europeană după reforma din 2003 a plăților directe. Deci trebuie tratată toată Uniunea Europeană cu aceleași criterii. Însă aceste criterii, aplicarea lor trebuie să țină seama de diferențele dintre regiuni, dintre exploatații pentru a exista o echitate a tratamentelor, ținând cont de bă, diferența. Asta înseamnă echitate, după părerea mea. Cofinanțarea primului pilon. Nu am de făcut uh, comentarii, sunt de acord cu cele spuse, am spus deja acest lucru. Competitivitatea, cred că am răspuns deja, este o chestiune care a abordată în primul pilon cu ajutoarele directe, cu plățile directe, iar și trebuie să recunoaștem că aceste plăți directe au o contribuție. Agricultorii noștri intră în concurență cu agricultori din afara Uniunii Europene care nu au aceleași reguli și norme impuse agriculturii europene. Deci dacă nu există susținere directă, ei nu pot să facă față normelor și condiționalităților condițiilor impuse. Apoi, în al doilea pilon, competitivitatea este văzută din ajutoare pentru modernizare, formare, diversificarea produselor. Vom îmbunătăți și instrumentele de piață pentru a, în sensul acesta al competitivității, astfel încât piețele să poată să acționeze și agricultorii să țină cont de semnele trimise de piață mai ales în cazul scăderii prețurilor, iar agricultorii trebuie să răspundă la semnalele pieței deci trebuie să existe instrumente pentru a asigura un echilibru între cerere și ofertă, dar cred că piața europeană este mai concurențială acum și există instrumente noi care vor fi introduse pentru ca piața să-și poată juca rolul și în același timp să fie păstrat și venitul agricultorului prin acest uh, sistem al asigurării parțiale a venitului prin fondurile mutuale, adică agricultorii să pună deoparte niște bani când, pia- când prețurile sunt bune pentru a-i putea folosi când prețurile scad. Și nu folosesc, nu uit problema inovării și a introducerii rezultatelor cercetării și dezvoltării în agricultură. Va fi firul călăuzitor al tuturor uh, măsurilor de modernizare uh, colaborez acum cu doamna comisar care se ocupă de cercetare și dezvoltare, astfel încât cercetarea și dezvoltarea să răspundă la chestiune practice din uh, agricultură și aceste rezultate să fie transferate în practica agricolă. În felul acesta vom contribui la creșterea competitivității agricultorilor noștri. Cred că mă pot uh, opri aici la cele spuse de domnul Dantin, pentru că nu am nimic de comentat. Cred că am răspuns de fapt și la întrebările puse de domnul Dantin. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumim mult, domnule comisar. Cred că am fost cu toții cât se poate de disciplinați. Ne-am încadrat în uh, timpul pe care ne-am propus să-l respectăm. Dacă trebuie să ne părăsiți, atunci uh, ne luăm uh, bun rămas de la dumneavoastră. Restul, evident, trebuie să rămână în sală pentru că activitatea noastră nu a luat sfârșit. Următorul vorbitor... Da, se întrerupe președinta noi, Comisia Șur, ne-am propus să elaborăm și un raport. Ei bine, acest raport se adresează și Comisiei. Prin urmare, să nu credeți că următorii intervenienți vor interveni în van. Nu. La urma urmei, și noi trebuie să ne fixăm uh, priorități și trebuie să discutăm unii cu ceilalți, nu doar să uh, îi spunem uh, comisiei, să-i comunicăm comisiei ce ne așteptăm de la aceasta să întreprindă. Așadar, runda celorlalți intervenienți este extrem de importantă. Și are cuvântul domnul Iar, care tocmai a părăsit încăperea, spune președinta, atunci Dorfman. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. În timpul scurt ce ne-a rămas uh, și ce mi-a fost alocat, aș dori să mă refer la două aspecte menționate deja de domnul Lavia. Odată, ce structură ar trebui să aibă bugetul? Ar trebui să ne preocupe mai întâi bugetul uh, și apoi uh, politica agrară în sine. În principiu, avem o structură bugetară nouă. Nu cred că ar trebui ca aceasta să fie modificată astăzi. Mai mult ar trebui, cred eu, să discutăm despre uh, perioada uh, de planificare financiară. Cred că opțiunea de 5 plus 5 nu ar fi de aruncat, pentru că, iată, discutăm despre o perioadă mai lungă ce ar putea genera siguranță um, depinde de majoritatea sarcinilor din pilonul 2 PAC, care durează 5 ani. Și atunci am avea automat două perioade, deci după cum spuneam 5 plus 5, care ar coincide și cu legislaturile. După cum s-a spus deja, ar fi bine să analizăm reforma PAC, pentru că din anul 2000 avem a patra reformă în 13 ani. Uh, am putea încetini puțin procesul pentru că mă tem că agricultorii nu vor mai pricepe ce anume tot reformăm noi aici. A trebui așadar să prevedem o reformă care să se desfășoare pe un termen mai lung. Aș dori să mă refer și la plăți. Um, secretariatul ne-a oferit cifre interesante care dovedesc cele spuse deja ce s-a întâmplat cu restituirile la export, doamnă președintă? După cum ați spus dumneavoastră, sperăm că din 2013 încolo nu vor mai fi plătite restituiri la export. Sper ca nici pe piața mondială, nu doar pe cea europeană, să nu mai fie plătite astfel de restituiri la export, pentru că, iată, unii recurg cu dragă inimă la aceste plăți și afectează tot ceea ce se întâmplă și la nivelul pieței europene. Revenim și la chestiunea echității la nivel european. Uh, slide-ul 25 din prezentare de pe pagina 6 arată foarte clar despre ce este vorba când vine când discutăm uh, despre egalitate la nivelul statelor membre. De bună voie și nesirite de nimeni, anumite state membre au decis să aloce 40% din uh, Uh, resurse în primul pilon, pe când în alte state situația este complet diferită. Nu trebuie ca echitatea să prevaleze doar la pilonul uh, întâi, ci peste tot. Ne uităm la acest tabel și este foarte clar că în anumite state uh, subvenționarea la hectar este mult promovată, clar promovată. legătura dintre politica regională și politica agricolă este una reală. Domnul comisar spune pe bună dreptate că trebuie să se știe ce face, ce, trebuie ca stânga și dreapta să știe una de cealaltă ce fac. Sunt două mâini egale. Cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune nu este însă același lucru cu politica regională. Sunt conștient de faptul că aceste două politici au obiective comune și au nevoie de o strategie comună, însă să nu uităm că cele două politici ar trebui primordial să rămână separate. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Cioloș um, s-a referit la uh, cooperarea cu Comisarul pentru Politică Regională, cu uh, comisarul, cu Comisia pentru Pescuit uh, și a spus foarte clar că trebuie să se existe o compatibilitate astfel încât uh, să fie generată eficacitate și eficiență. Discutăm despre politica regională, politica de pescuit, dezvoltarea rurală și despre altele. Domnul Bertman are cuvântul. Îmi cer scuze că trebuie să mă exprim oprim acum, însă dacă ne gândim la siguranța alimentară ca prim motiv pentru existența PAC, uh, nu facem altceva decât să aducem un argument demagogic în discuție. fermierii au un viitor minunat în Europa pentru că vor trebui să producă nu doar pentru uh, Europa, ci și pentru alte părți ale lumii unde terenurile arabile se vor micșora. Acest uh, fenomen deja a început. Siguranța alimentară e o problemă în statele în care miliarde de oameni nu știu de unde își vor uh, uh, lua de mâncare mâine. A existat uh, viziunea liberală că piețele trebuia să reglementeze acest uh, lucru, ori piețele au eșuat în uh, domeniul agrar în, în statele în curs de dezvoltare. Deci noi va trebui să hrănim și aceste state. Siguranța alimentară pentru noi nu reprezintă o problemă deloc. Viitorii noștri, viitorul femeilor noștri este unul luminos. Vor produce și vor mai produce, pentru că există o cerere în creștere. Acest argument este așadar greșit. Celălalt argument, resursele naturale. Dați-mi voie să vă amintesc că pierderea biodiversității în Europa se datorează uh, agriculturii extensive din ultimul deceniu. Ceva trebuie să se schimbe în PAC dacă dorim să fim serioși în legătură cu protecția resurselor naturale. Avem nevoie de fermieri mai mult ca niciodată pentru a produce alimente și produse nealimentare, energie și așa mai departe. Avem nevoie de ei mai mult decât uh, oricând. Ei vor fi încă aici în Europa în viitor și argumentul că PAC e, ne- e necesară pentru a ține fermierii în Europa este un argument greșit. Aceștia sunt în Europa, vor rămâne în Europa și au un viitor luminos înainte. Apoi celălalt argument, coeziunea teritorială. Economia zonelor rurale din Europa nu mai e dependentă de agricultură. Chiar și în Franța, Agricultura este doar o parte mică a economiei rurale, care se bazează mai mult uh, pe servicii. Avem nevoie de fermieri dacă dorim să păstrăm peisajele așa cum arată ele astăzi. Și eu cred că societatea noastră va fi gata să plătească pentru asta, pentru a uh, păstra natura așa cum uh, este, pentru a uh, păstra nordul regatului țărilor de jos așa cum este, să spunem vom plăti pentru servicii ecologice, pentru că altfel fermierii nu vor primi mulți bani de pe piață. În ceea ce privește subvențiile uh, pentru venit, uh, cum spunea și doamna McGuinness, ele sunt complet uh, ineficiente. Dacă ne gândim la investițiile pe care trebuie să le facă fermierii, ei bine, atunci aceștia au niște venituri absurd de mici și aceste subvenții nu le ajută așa cum ar trebui să o facă, așa cum e argumentul din spatele lor. O parte din aceste subvenții zboară spre cei care vând bunuri spre fermieri, și cei, uh, către cei care dețin uh, terenurile. Un al patrulea punct acum, politica agricolă comună are efecte devastatoare asupra fermierilor din uh, statele în curs, în curs de dezvoltare. L-a avut în ultimul deceniu, ori acest fenomen acum se încheie și asta este un uh, lucru bun. Uh, Uh, practic, uh, noi uh, primim, exportăm bunuri spre țele în curs de votare. Ajutoarele la export sunt aproape eliminate, însă nu sunt eliminate total. Acum, în doi ani am avut o criză și atunci domnul comisar a luat acest instrument al subvențiilor în brațe pentru a ajuta fermierii. Această politică a fost greșită și ea trebuie să se încheie. Avem așadar argumente pentru a discuta încă și mai mult uh, nevoia unei reforme a PAC. Avem nevoie de agricultură, vom avea fermieri, eu sunt uh, încrezător în acest lucru, eu admir fermierii, respect pentru munca lor, însă avem nevoie de o politică uh, agricolă comună diferită pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sikierski are cuvântul. Zadajmy sobie <clears throat> pytanie, czy to, co mówimy o wspólnej polityce... Cred că trebuie să ne punem o întrebare. Și anume, dacă ce spunem despre PAC reprezintă chiar o politică agricolă comună sau o politică de agricultură și mediu. Există oare vreun loc în această politică pentru dezvoltarea zonelor rurale? Sunt foarte multe sarcini noi adăugate pacului și care este prețul acestor noi elemente. Poate că avem nevoie de o definiție nouă a politicii agricole comune. Cum ar fi o politică comună de, pentru agricultură și mediu, poate. Dacă vorbim despre o nouă politică și ne gândim la vechile definiții și sumele folosite anterior, atunci trebuie să ne schimbăm atitudinea dacă ăsta este cazul. Comisarul vorbea că spunea că venitul fermierilor este cel mai scăzut de pe piața muncii. Și atunci, cum uh, în ciuda generozității pacului, venitul agricultorilor este atât de mic. Unde se îndreaptă acel venit? ajunge la noi toți în calitate de consumatori, probabil că ajunge la producătorii care le vând fermierilor. E o fel de formă de transfer financiar, de virament financiar. Asta dovedește cifrele. Deci trebuie să fim echitabili când facem uh, evaluarea întregii situații. În cele din urmă, problema piețelor agricole. Știm ce s-a întâmplat ca rezultat al globalizării și al globalizării piețelor financiare. Sume uriașe de bani au fost destinate pentru piețele financiare și nu există niciun fel de dezbatere reală legată de acest lucru. Au apărut o felul de agenții care să supravegheze piețele financiare Deci acolo am intervenit foarte clar. Și totuși, în momentul în care vorbim despre agricultură, vorbim despre uh, mâna invizibilă a pieței libere. Însă foarte mult depinde de condițiile reale, de cum va fi, uh, eu știu, recolta, poate cu 15% mai mare sau cu 20% la mai mare. Și atâta vreme cât nu ne vom ocupa de acest lucru, piețele o să cadă. E nevoie de intervenție aici, o intervenție bine concepută, o, inter... o intervenție bine construită pentru piață. Vorbim despre intervenție, dar uh, suntem oarecum timizi în abordarea acestei chestiuni. Și, în cele din urmă, aș dori să pun o întrebare am deschis piața europeană către piețele străine, poate excesiv de mult. Și reiese că nu creăm suficient de multe instrumente pentru a susține agricultura din țările în dezvoltare. Cred că ar trebui să susținem dezvolt, țările în dezvoltare, dar ne bazăm pe niște instrumente greșite Cred că aici am făcut o greșeală foarte mare și în cele din urmă, cum spuneam, o să avem oare suficient de multe resurse ca să asigurăm dezvoltarea zonelor rurale? Ce ne-a spus domnul comisar nu este realmente o susținere adresată zonelor rurale, ci vorbim mai degrabă despre primul pilon, despre ecologizarea economiei despre subvenții pentru investiții. E foarte frumos. Dar aș îndrăzni să spun ceva că PAC-ul nu va avea resurse suficiente pentru a susține dezvoltarea rurală, procesul de dezvoltare rurală. Ori ideea este să susținem realmente dezvoltarea rurală și nu să susținem fermele ca atare, fermele agricole ca atare. Poate că ce am să spun în continuare nu e tocmai potrivit, dar în 2007 am uitat un element important foarte repede, și anume criza alimentară a trecut cumva pe lângă Europa politicienii nu se temeau când vorbeau despre acest lucru și spuneau ce mai putem să facem ca să ne asigurăm că agricultura uh, ne va asigura toate nevoile alimentare. Deci trebuie să dezbatem mai în profunzime această chestiune, pentru că vorbim în cele din urmă despre agricultură, mediu și alimente. Uh, și mediu înseamnă bunăstarea oamenilor, sănătatea oamenilor. Nu știu dacă fermierii au un viitor luminos, dar trebuie să se întâmple ceva în ceea ce privește producția de alimente. Uh, vă mulțumesc. Ja, danke. Mulțumesc, spune președinta. Luis, ai cuvântul. Uta, eh, eu queria dirigir-me especialmente aos colegas que não são. Mulțumesc, da, aș dori să le mulțumesc colegilor din Comisia pentru Agricultură, mai ales colegului Bergman, care tocmai a plecat din sală, pentru că argumentele prezentate pot fi pertinente, dar sunt pertinente pentru politica agricolă actuală și nu pentru politica agricolă viitoare. Înțeleg că are această percepție. Colegul Bergman vine din Olanda, Olanda cred că e singura țară din Europa unde nu putem să săpăm în sol fără să dăm de apă contaminată sau de sol contaminat, dar uh, Europa nu e Olanda, iar ce dorim noi pentru agricultura, viitorul agriculturii din Europa nu este ce s-a întâmplat în, ultimele, în ultimii ani în celelalte țări ale Europei o politică agricolă comună n-a fost niciodată mai uh, dorită decât acum, mai necesară decât acum, pentru că creșterea, viteza evoluției piețelor n-a fost niciodată atât de mare ca acum și a pus uh, în pericol calitatea și cantitatea produselor agricole. În ultimii ani ne-am îndepărtat de accesul la piață al produselor noastre. Am sporit foarte mult exigențele față de agricultori în ceea ce privește bunăstarea animală și normele de mediu. Sunt normele cele mai exigente din lume în ceea ce privește drepturile sociale și drepturile muncii. Și am eliminat o serie de măsuri de ajutor pentru piață și vrem să eliminăm uh, ajutoarele directe cu toate aceasta, uh, Uniunea Europeană a crescut, uh, practic s-a dublat numărul de agricultori și în același timp a scăzut bugetul. Deci, în acest context, fără susținere, o mare parte din agricultura europeană nu este viabilă din punct de vedere economic și nu va fi nici în viitor. Pentru ea e nevoie de un pac nou, dar avem un pac cu o nouă legitimitate în fața cetățenilor, un pac care să apere mediul un pac care să apere biodiversitatea, să lupte contra schimbării climatice și să fie o politică agricolă care să creeze locuri de muncă și mijloace de ocupare a forței de muncă în teritoriu. Pentru aici, pentru așa ceva, cantitățile nu sunt cele mai importante, pentru că pot fi produse și de natură. Ne interesează uh, bunurile pe care ni le oferă agricultura, bunuri pe care nu le remunerează piața, dar de care beneficiem cu toții, bunurile publice. Deci cred că în viitor ajutoarele trebuie să plece de la criteriul ocupării forței de muncă, pentru că uh, ocuparea forței de muncă este cel mai bun criteriu care duce la neabandonarea zonei rurale și care legitimează această politică care este atacată acum în momentul crizei iar consecințele crizei se simt cel mai tare în zonele rurale. Pentru ei reforma PAC este crucială și aș vrea să spun că Parlamentul European în majoritate s-a pronunțat în acest sens când am discutat pe marginea raportului colegului Lyon. Acolo se spunea foarte clar, foarte explicit că dorim să menținem bugetul PAC la nivelul acesta, ținând cont de uh, situațiile grele pe care le trăim acum și vrem să menținem bugetul PAC la același nivel ca în anul 2010, cel puțin. Am făcut acest lucru, am aprobat acest raport cu majoritate amplă, deci trebuie să existe un buget uh, la același nivel pentru 2013. Mulțumesc! Mulțumesc, pune președinte. Acum urmează domnul raportor, care a fost uh, adesea citat, domnul Lyon. Mulțumesc! O să fiu foarte succint, doamnă președintă, fiindcă majoritatea punctelor au fost deja tratate. Cred că punctul de plecare este pe pagina 5 din uh, documentul SURE. Vedem uh, graficul care ne arată dimensiunea bugetului PAC și vedem uh, foarte clar uh, proporțional cum este reprezentată din uh, PIB-ul european, 4,3%. 0,43%, mă scuzați. Deci vedem foarte clar, PAC este o politică comunitară. Dacă ar deveni, buget, dacă ar deveni comunitare și alte politici, precum politica educațională, de exemplu, sau politica de sănătate, atunci evident ar fi afectat uh, bugetul PAC și acesta s-ar modifica dramatic. Dacă analizăm alte grafice, vedem că bugetul PAC a scăzut în ultimii 20 de ani, de la 80% la 39, Uh, la aproximativ 39% în 2013. Așadar, trebuie să analizăm situația, trebuie să ținem cont de tratatul de la Lisabona și prerogativele ce ni le oferă în plus, fără a ne oferi finanțarea în plus pentru a vedea cum anume putem implementa aceste prerogative. Analizând ceea ce se întâmplă și semnalul transmis de cei cinci uh, miniștri în scrisoarea lor, uh, nu cred că putem să ne așteptăm la o creștere substanțială. Concluzia este că PAC nu va crește la nivel bugetar, ba chiar bugetul în timp va scădea. Mai mult decât atât, nu putem să discutăm doar despre Europa sprijinindu-și fermierii și, Marea, și uh, Statele Unite își sprijină fermierii și reprezintă un partener comercial de excepție la acest capitol. Așadar, ideea că ca Uniunea Europeană să retragă sprijinul pentru fermieri pentru ca apoi uh, SUA să câștige teren la acest capitol nu este o propunere viabilă. Asta mai ales dacă nu dorim să pierdem sprijinul cetățenilor. Trebuie așadar să ne tratăm partenerii ca atare. Discut aici și despre uh, celelalte națiuni care ar trebui să recurgă la aceleași reducere ale subvențiilor la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului pentru ca Europa să nu aibă de suferit. Așadar, la nivelul bugetului, acestea sunt aspectele cele mai importante. Uh, în ceea ce privește așteptările noilor state membre privind uh, egalitatea distribuirii bugetului, va fi dificil să facem acest lucru din 2013 încolo. Displicina financiară va fi foarte importantă atunci. Prin urmare, este nevoie de reformare, este nevoie de o mai bună stabilire a obiectivelor. De asemenea, consider că PAC ar trebui să fie reformată în așa fel încât să se alinieze la prioritățile Europa 2020. Discutăm despre durabilitate, despre combaterea schimbărilor climatice. Iată întrebările cele mai importante care ne stau în față. Este foarte clar că vechile metode agricole bazate pe energie ieftină, pe resurse uh, de apă nelimitate, nu vor mai reprezenta regula pe viitor. Pe viitor, uh, ținând cont de previziune pentru 2050, uh, cererea de produse agricole se va dubla. Așadar, uh, este problematică siguranța alimentară atât la nivel european cât și la nivel global. Va trebui să producem în așa fel încât să satisfacem nevoile propriilor consumatori, precum și să dăm curs unei uh, cereri adiționale, dat fiind că resursele de apă pe tutine lume vor fi precare. Așadar, PAC trebuie reformată în așa fel încât să se alinieze la strategia 2020 și la obiectivele acesteia. În opinia mea, ce înseamnă acest lucru este simplu. Avem nevoie de o reformă a PAC în așa fel încât să fie mai bine țintită utilizarea eficientă a resurselor naturale. Totuși, ar trebui să avem în continuare o politică comună și o piață comună, pentru că soluția cea mai simplă, sigur, ar fi să uh, apelăm la cofinanțare. Dar eu cred că astfel nu s-ar recurge decât la relaționalizarea PAC și la concurența la capitol de subvenții între statele membre care doresc să beneficieze de sprijin și cele care nu mai doresc. Așadar, este esențial să avem o abordare comună europeană și acest lucru se traduce printr-o mai bună definire a politicii și printr-o mai utilizare și printr-o utilizare mai eficientă a resurselor. Mulțumesc. Mulțumesc, Marit Paulsen are cuvântul. Tak, fru ordförande. Voi uh, încerca să vorbesc lent uh, pentru a avea timp să vă puneți căștile. Sunt de acord cu domnul Lyon. Cu cadrul de care dispunem, trebuie să fim realiști. Avem puțin bani, ne confruntăm cu dificultăți bugetare, așadar uh, Practic toate statele membre sunt afectate de această problemă. În statele unde există statistici financiare bune, situația este puțin mai bună, însă să nu uităm că responsabilitatea noastră este să folosim banii pe care îi avem în maniera cea mai eficientă posibil. Nu va servi uh, la nimic să spunem că avem nevoie de mai mulți uh, bani, că trebuie să creștem uh, bugetul și așa mai departe. cred că n-am face uh, decât să simplificăm situația existentă, să ne băgăm capul în nisip ca uh, struțul și să ne ferim de realitate. Trebuie să ne concentrăm pe modul în care putem folosi acești uh, bani astfel încât să obținem cele mai eficiente efecte în zonele rurale europene. Trebuie să producem hrană, clar. Însă, în același timp, trebuie să folosim din ce în ce mai uh, mult uh, terenul, terenurile, pădurile pentru a uh, rezolva problemele gigantice cu care ne confruntăm. Pentru copiii noștri trebuie să oprim schimbarea climatică. Pentru copiii noștri trebuie să păstrăm biodiversitatea. Trebuie să lucrăm încet, încet înspre această direcție. Așadar, haideți să fim radicali. Oare primul pilon n-ar trebui să se lege decât de um, ajutoarele pentru venit? Oare n-ar trebui să prevadă și o contribuție de 120% pentru statele care au mai mulți bani, 80% um, pentru statele care au mai puțin, pentru a ajunge la un anume echilibru? am proceda astfel corect și solidar. Astăzi e foarte important să reflectăm uh, într-o manieră pacifistă în Europa și să dăm dovadă de solidaritate. Când vine vorba despre cel de-al doilea pilon, ei bine, vă reamintesc că faptul că numărul uh, exploatațiilor agricole din Europa reprezintă 5 hectare în medie, uh, în 70% din cazuri cel puțin. Deci 5 uh, hectare cel puțin. Oare aceste exploatații atât de mici pot să primească suficiente ajutoare pentru a uh, continua să supraviețuiască? Mă gândesc că trebuie să mizăm pe resursele comune, pe mijloacele comune. Astăzi uh, există exploatații uh, mari și exploatații foarte, foarte mici care se descurcă bine în acest moment. Așadar, Cred că ar trebui să ținem cont de toate aceste dimensiuni, să ținem cont de experiența pe care o avem deja de ani de zile în domeniul uh, agricol. Trebuie să vedem care este uh, situația acestor mici fermieri care ar putea să se îndrepte spre uh, producerea de produse de nișă, ar putea să exporte produse foarte specifice care le-ar putea permite să supraviețuiască, să zic facem să producă brânzeturi uh, fantastice pe care să le plaseze pe piață, pe care să le vândă. Și așa am putea avea pe piață un sistem care să țină cont de particularitățile de distribuție de la nivel local și regional. O zi nu are decât 24 de ore. Țăranii nu pot să facă mai mult uh, decât atât, să lucreze mai mult decât atât pentru a produce. Cred că încet, încet ar trebui să acționăm în această direcție. Din perspectiva mediului aș dori să vă mai spun câteva cuvinte. Astăzi uh, există uh, nevoia unor investiții. Cred că ar trebui să reflectăm la un sistem care să garanteze anumite uh, lucruri, care să permită uh, obținerea uh, unui excedent. Un astfel de sistem ne-ar permite să avem o responsabilitate mai mare și un nivel al investițiilor personale mai ridicat. Așa am putea să ne atingem mai bine obiectivele. Prin urmare, ar trebui să reflectăm cu toții la toate aceste aspecte. Trebuie să încercăm să reflectăm uh, diferit, uh, având în vedere situația economică pe care o avem astăzi uh, care ne oferă, cum spuneam, posibilități din ce în ce mai limitate. Mulțumesc, spune președinta. Reimer Böge are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, discuția este foarte interesantă și mă bucură faptul că unii colegi s-au referit clar la obiectivele prestabilite în tratatul de la Lisabona în ceea ce privește PAC. În opinia mea, discuția uh, nu, adesea nu merge prea mult înspre concret. Domnul Lyon a spus foarte clar că în această discuție trebuie avute în vedere și celelalte reforme din ultimii 20 de ani, pentru că, la ultima, pentru că nu în ultimul rând discutăm despre reforme importante ce au necesitat adaptarea cetățenilor la ele. Referitor la comunicarea comisiei, îmi lipsește de acolo, prin prisma discuției despre ecologism și combaterea schimbării climatice, uh, tot ceea ce se referă la conformitatea cu obiectivele prestabilite. Deci mi se pare că nu se referă suficient la conformitatea cu aceste obiective ar trebui să discutăm de la protecția sorului până la protecția plantelor și așa mai departe, lucruri care trebuie să fie prezentate ofensiv de comisie pentru ca a nu fi creată impresia că noi începem de la zero. În ceea ce privește bugetul PAC, după cum a spus și domnul comisar, trebuie să discutăm ce s-ar întâmpla pe piețe, ce s-ar întâmpla la nivelul fermierilor dacă nu am avea această politică comună. Cum ar evolua piețele? Ce efecte ar avea pentru toți agricultorii? Poate că ar uh, trebui să avem niște statistici în acest sens a trebui să elaborăm un scenariu ce anume înseamnă modificarea bugetului PAC pentru diferitele sectoare agrare, ce anume ar însemna trecerea uh, de la o politică bazată pe taxe și impozitare la altceva. Aș dori să vin în completarea celor spuse de Thais Berman. Aș dori să revin la cele spuse de uh, domnul Sikierski cu privire la criza alimentară din 2007 și cu privire la ceea ce s-a discutat la Parlamentul European împreună cu organizațiile internaționale. Foarte bine mi-amintesc de faptul că comisarul Michel a spus în plenul acestui Parlament că trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat cu politic, cu reformarea politicii de dezvoltare, pentru că ceva evident a mers prost. Pe atunci a trebuit să negociez facilitățile industriei alimentare și din uh, peste cele 75 de state luate în vizor, uh, care au primit ajutor de dezvoltare european, se registrează următoarea situație. Nici măcar în 30 dintre acestea nu s-a mizat pe siguranța alimentară. Atunci să nu ne mai mirăm că aceste state nu se descurcă. Deci trebuie să mizăm pe politica de dezvoltare în primul rând, astfel încât să fixăm prioritățile uh, pentru populația afectată. Așadar, S-a spus deja, Uniunea Europeană importă mai uh, mult din uh, statele în curs de dezvoltare decât Japonia, Australia, America la un loc. Așadar, ar trebui să analizăm foarte atent situația, pentru că nu discutăm doar despre uh, taxe vamale, ci discutăm și despre acorduri netarifare care agravează situația. La fel, când discutăm în termeni separați despre mari actori agricoli și despre micii fermieri, cred că nu este bine să structurăm discuția astfel, pentru că dacă vrem progres în ceea ce privește protecția mediului în acest domeniu, avem nevoie de cercetare, evoluție tehnologică, pentru că doar astfel va funcționa. Din propria experiență, pentru că și eu am uh, mulți vaca 20 de ani, vreau să vă spun că în ceea ce privește schimbările climatice la nivelul litrului de lapte, este foarte bine să uh, avem în uh, vizor producția de lapte pe unitate. Așadar, trebuie să generăm durabilitate, să oferim bunuri publice în așa fel încât să beneficieze și fermierii de prețul obținut. Și astfel putem să acoperim uh, toate domeniile ce sunt vizate de PAC. În ceea ce privește volatilitatea piețelor, aceasta ne va afecta pe viitor. Nu va fi o problemă atât pentru Uniunea Europeană cât pentru uh, țările în care 80% din venit uh, trebuie să se ducă pe întreținere, pe facturi și așa mai departe. Când discutăm despre speculații, aici avem probleme care nu trebuie soluționate doar de Uniunea Europeană, ci de comunitatea internațională în ansamblul ei, pentru a se genera stabilitatea necesară stabilității aprovizionării cu alimente. De aceea, siguranța alimentară reprezintă o sintagmă care ne-a preocupat și ne va preocupa pe viitor. În ceea ce privește durata perspectivei financiare și instrumentul de flexibilitate și modul în care poate fi elaborat uh, bugetul prin prisma acestor instrumente, cred că ar fi bine să fim deschiși dezbaterii. Pe măsură ce cifrele uh, devin mai proaste, perioada de perspectivă financiară trebuie să se reducă. Poate că, iată, perspectiva care ne ne-ar putea bucura pe noi și pe cei de la Consiliu ar fi să se negocieze din ce în ce mai rar cu Parlamentul. Colegii de la Agri știu că sunt pentru o perioadă mai lungă, la fel și cei de la Regii dar uh, și aceștia cu siguranță ne vor uh, propune aceste lucruri. Și da, înțeleg că avem nevoie de planificare pe termen lung pentru a nu elabora din nou și din nou programe noi la nivel european. Trebuie să asigurăm continuitate, uh, schimbări logice și să nu inventăm tot la 5 ani programe noi, pentru că nu ne ajută. Dar în alte sectoare ale politicii bugetare avem nevoie de mai multă flexibilitate, de mai multă marjă de mișcare. Și atunci trebuie ca aceste lucruri să fie puse la oaltă, astfel încât să fim mulțumiți cu toții. Dacă rămân Uh, mijloace financiare, pentru că avem uh, fluctuații bugetare, după cum a spus și uh, comisarul Lewandowski, se va verifica ce anume se poate face cu aceste resurse, de a trece, de exemplu, de a le trece de la o rubrică la alta, de la un buget la altul, pentru a putea să reacționăm în conformitate cu realitățile zilei. Ar fi, iată, posibilitatea, ar exista posibilitatea să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta subliniem ultimul aspect menționat, care depășește, desigur, sfera politicii agricole, pentru că se referă la toate tipurile de politică. Ulrike Rodos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi, iată, avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta în uh, comisia noastră pe acest subiect. Uh, din toate intervențiile rezultă foarte clar că există consens la nivelul grupurilor politice în ceea ce privește reformarea PAC. Aș dori și eu să mă concentrez pe siguranța alimentară uh, avem produse alimentare excelente din punct de vedere calitativ, dar care trebuie să fie uh, bunuri pe care să și le permită orice cetățean. Referitor la plățile directe, trebuie să ne concentrăm la, pe structurarea acestora în așa fel încât nu doar agricultorii să fie mulțumiți, ci să intervenim în așa fel încât întreaga societate în ansamblul ei să fie convinsă de ceea ce se întâmplă. Analizez uh, uh, și vă documentul care ne este cunoscut tuturor și vă atrag atenția asupra acestuia uh, în ceea ce privește opțiunea 2, preferată și de domnul comisar. Cred că am fi pe drumul cel bun dacă am adopta acest uh, drum, pentru că vrem uh, atât siguranța alimentară cât și fermieri dispuși să uh, muncească și să câștige decent. Mă refer la ceea ce a spus Thais Berman. Și Cred că nu mai avem situația în care fermierii câștigă foarte mult. Calculele sunt foarte stricte. Ehm, locul de muncă al unui fermier eh, costă, este plătit cu 1500 de euro pe lună și nu discutăm despre o zi de lucru de 8 ore, ci și de 10-12 ore. Aș întreba, cine vrea pentru 1500 de euro să lucreze 10 ore pe zi? Ideea că fermierii sunt cu toții bogați este una preconcepută și falsă. Vrem să avem un sol fertil, vrem să avem aer curat, vrem uh, resurse uh, de apă curată și vrem ca totul să fie îngrijit. Vrem ca zonele defavorizate să fie și ele îngrijite la rândul lor și promovate. Așadar, vrem o piață a bunurilor publice, vrem un spațiu deschis care să ofere oportunități și care să fie uh, promovat, dezvoltat împreună cu fermierii. Dar totul costă bani. Avem nevoie de o adaptare și de o structurare adecvată a bugetului, așadar. Asta pentru mine nu se traduce printr-o diminuare a bugetului, ci printr-o creștere a bugetului în funcție de necesități. Așadar, vă rog pe toți cei din încăpere ca fiecare în felul său la Consiliul de Ministri și la Consiliul European să își impună punctul de vedere pentru a spune foarte clar că noi în Europa nu trebuie doar să primim mai multe sarcini vârâte pe gât, ci trebuie să primim și finanțare corespunzătoare când, odată cu aceste sarcini. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintea, domnul Zebovski. Dziękuję bardzo, pani... Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, uh, Domnul Berman descria un viitor luminos al agriculturii, ceea ce nu este foarte sigur. Avem un drum lung până acolo, dar uh, fără o politică corectă nu vom ajunge acolo. Nu e un dat și nu e clar că Europa are să fie locul în care se vor produce alimente care vor fi apoi transportate în întreaga lume. Am discutat acest lucru în Comisia Agri. În Africa, de exemplu, întreprinderile indiene investesc foarte mult în agricultură. Deci nu trebuie să fim convinși că o să fim întotdeauna în linia întâi a producției de alimente. E posibil, dar nu e sigur. Am auzit și colegi uh, din partea verzilor uh, și din partea GUE care spuneau că pe ei îi îngrijorează faptul că nu facem dumping față de țările în dezvoltare. Din câte știu eu, este exact invers. De exemplu, ne-am confruntat cu o problemă cu căpșunile înghețate importate din China sau cu carnea de porc și carnea de, carnea de vită, mă scuzați, și carnea de pui importată din Brazilia. Deci, de foarte multe ori, agricultorii noștri sunt cei care sunt afectați de concurența din partea țărilor terțe. Și apoi să mai pun o problemă grea cu care ne confruntăm, și anume nivelul egal al subvențiilor mă îngrijorează într-o anumită măsură dacă mai ales mă gândesc la cum merge dezbaterea. Nivelul de ajutoare directe, de plăți directe la hectar este foarte diferit. În unele țări sumele sunt foarte mari, iar în alte țări sunt sub 100 de euro la hectar. În anume unele sisteme de subvenții era de înțeles dar dacă ne gândim la plata la hectar, este foarte greu să justificăm aceste diferențe și din punctul meu de vedere este inadmisibil și să găsim acum alte motive și alte scuze să numim că este egal ceva ce este diferit, pentru că nu este. Este inadmisibil să pornim de la ideea că cei bogați trebuie să aibă mai multe în viitor, iar cei săraci să fie și mai săraci și să rămână așa și că asta este egalitatea. Ei bine, nu este egalitatea. Trebuie să facem eforturi majore pentru a găsi soluții fără a-i prejudicia pe fermierii din vechile state membre astfel încât să existe concurență deschisă pe piețele europene, pentru că dacă se mențin asemenea diferențe, problemele vor fi majore. Și mai am de făcut câteva observații. Când am discutat despre tratatul de la Lisabona, atunci toată lumea era pro-europeană. Și când vorbim despre buget, spiritul european se evaporă, nu mai există. Vorbim despre un buget care este sub 1% din PIB. Uh, deci cum merge asta mână-mână cu marile idei de care am vorbit de curând? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum Sidonia Sievska. Comentarz, szczególnie... Mulțumesc. Am un comentariu de natură generală. Aș dori să mă refer la acest raport și la acțiunile Comisiei în același timp. Deja s-au ridicat mai multe chestiuni uh, de către antevorbitorii mei. Însă, responsabilitatea noastră ca politicieni pentru siguranța alimentară este genul de responsabilitate de care nu ne putem ascunde. Or, acest uh, subiect este foarte important. Sikierski spunea adineori că hrana înseamnă sănătate, însă hrana înseamnă viață. Dacă nu mănânci, mori. Și nu trebuie să uităm acest lucru situația din acest moment în care avem uh, o livrare sistematică de produse alimentare nu trebuie luată ca atare, ca un bun dat odată pentru totdeauna. Siguranța alimentară în ceea ce privește cantitatea și calitatea e un lucru pe care trebuie să-l uh, furnizăm în uh, totdeauna și asta este datoria noastră. Mi-aș dori ca acest subiect uh, să fie integrat în raportul nostru, adică să se regăsească acolo legăturile dintre PAC și politica de coeziune. Fermierii nu acționează într-un vid. Uh, ei uh, trăiesc în uh, zone rurale, ori situația acestor zone în Europa este de așa natură încât acolo trăiesc nu doar fermieri, ci și alte grupuri profesionale. Însă, calitatea vieții fermierilor depinde în mare măsură de calitatea zonelor rurale. Ori asta înseamnă efectiv că infrastructura în zonele rurale este importantă pentru ca agricultura noastră să poată fi competitivă și pentru a putea oferi o anume calitate a vieții. Trebuie să existe acces la uh, servicii de educație, la uh, servicii de îngrijire medicală, ori toate acestea se leagă de politica de uh, coeziune. Și trebuie să vorbim despre aceste două aspecte luate împreună. Această comisie a noastră ar trebui să clarifice un lucru uh, aici. Uh, am adoptat un plan de redresare economică și aici se scrie că situația e de așa natură încât avem fonduri nefolosite în uh, domeniul agriculturii. În 2009, banii au fost uh, alocați uh, pentru planul de redresare economică și o mare parte din aceste fonduri au fost destinate îmbunătățirii infrastructurii în zonele rurale, mai ales în ceea ce privește accesul la internet. Ar trebui să analizăm această situație. Trebuie să știm dacă ea a funcționat sau nu, dacă a fost o idee bună sau nu. Poate dacă a fost o idee bună, ar trebui să o repetăm în viitor. Mă gândesc că Comisia ar trebui să poată să ne furnizeze această uh, informație în curând, pentru că ne-ar ajuta în munca la raportul nostru. Mulțumesc! Că... Jetzt, uh, José Manuel. Mulțumesc foarte mult. Uh, José Manuel, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să fac o constatare. Strategia 2020 a Uniunii Europene uh, are un păcat, nu acordă suficient de multă agricultură acest, uh, politici agricole comune. Iar acum încercăm să adaptăm politica agricolă comună strategiei 2020, când ar fi trebuit să fie invers. Această strategie ar fi trebuit să includă politica agricolă comună de la început, pentru că este un element de bază. PAC este o politică încununată de succes. Și mai am o preocupare, metodologia pe care dorim să o folosim pentru a defini cantitățile. Pentru că există un risc și anume să avem un buget egal sau mai mic și acesta trebuie împărțit cu strategia 2020 și cu acțiunile presupuse acolo de exemplu, politica de coeziune și PAC. Și atunci apare riscul ca politica agricolă comună să nu uh, aibă sumele de care are nevoie. PAC-ul are o istorie, sigur, poate fi îmbunătățită, dar a fost, în general, o politică de succes cred că există o cantitate de bază, o sumă de bază de la care trebuie să plecăm. O sumă care să reflecte această istorie. Uh, și mi se pare că trebuie să definim acest uh, nivel, această sumă. Nu e o politică nouă, nu sunt acțiuni noi. Politica agricolă comună trebuie să aibă o stabilitate mai mare și chiar dacă există un cadru financiar multianual, trebuie să fie o politică care să nu se lovească de probleme sau să fie o poziție care să aibă uh, Uh, greutăți uh, bugetare pentru ca în cele din urmă să elimine programe sau aspecte. Cred că factorul acesta de stabilitate este foarte important. Și mai vreau să vorbesc și despre tema de finanța, tema finanțării. Trebuie să ne gândim și la schimbările de climă și consecințele schimbărilor de climă și cred că trebuie să ne gândim la modul în care am putea finanța Uh, sumele respective care să prevină unele dintre catastrofele naturale pe care dorim să le evităm. Trebuie să acționăm și la nivelul prevenirii. Este un lucru important și trebuie să evităm catastrofele care duc la prejudicii importante pentru agricultori agricultorii de cei mai multe ori sunt cei care dau faliment ca urmare a acestor catastrofe. Deci trebuie să avem acest lucru în vedere. Și sprijinul acordat agricultorilor este important, pentru că Fondul de Solidaritate nu acoperă aceste ajutoare. Mulțumesc foarte mult! Jetzt Kinga Gönz. Kinga Gönz are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Câteva scurte comentarii. Au fost menționate aspectele, toate aspectele strategiei 2020, dar cred că s-a subliniat foarte mult creșterea inteligentă și ecologică, mai puțin cea inclusivă. Cred că o creștere inclusivă este un aspect foarte important. În timpul crizei și uh, după criză, pentru că sperăm să o depășim în câțiva ani, ocuparea va fi un, o problemă cheie pentru Europa. Dacă nu reușim să îi menținem pe oameni în piața muncii la nivel uh, rural, dacă nu va exista durabilitate în acest domeniu, atunci, iată, vom avea o mare problemă. Acest aspect al uh, incluziunii uh, în PAC este foarte important. S-a menționat coeziunea adesea, nu doar coeziunea socială, ci și cea teritorială. Am discutat-o mai devreme. PAC are o relație foarte importantă cu coeziunea teritorială. S-a menționat și problema naționalizării PAC. Eu cred că, de fapt, diferențele ar fi uh, sporite și coeziunea ar fi subminată și mai tare. Așadar, să ținem cont și de uh, acest aspect important al uh, resurselor, știind foarte clar că dezbaterea pe resurse nu va fi una facilă. Subliniez încă un aspect referitor la distribuția egală între statele membre, o distribuție mai echitabilă. Se încearcă reducerea diferențelor între statele membre vechi și noi. Este un aspect important, mai ales în ceea ce privește competitivitatea, modernizarea agriculturii și Uh, transformarea agriculturii într-un sector mai competitiv în statele noi. Un alt aspect uh, esențial este cel referitor la continuitate. Pentru că nu putem să schimbăm uh, politicile și finanțarea tot la cinci ani. Așadar, când discutăm despre durata politicilor, cred că trebuie să luăm în considerare și acest aspect al PAC. Mulțumesc. Președinta, vă mulțumim. Albert Des, încă o dată. Mulțumesc, președinte. nu am fost mereu prezent în sală pentru că am purtat o discuție cu domnul comisar uh, în afara acestei sări. În ceea ce privește reformarea PAC, am uh, preluat foarte multe impulsuri și aș dori să mă refer la câteva chestiuni ce au fost abordate astăzi. Este vorba despre diferențele de plăți între statele membre. Mereu discutăm despre situația, uh, facem referire la 2008-2009, dar trebuie să ne referim la situația din 2013 din noile state membre, pentru că cu câteva excepții deja va exista o adaptare la media europeană. Uh, excepțiile sunt uh, statele baltice și România. Dacă privim doar primul pilon, atunci diferențele sunt la ora actuală foarte mari. În Malta sunt foarte mari, dar sigur Malta ca și suprafață este uh, mică. Dacă punem la un loc pilonul 1 cu pilonul 2, atunci diferențele se diminuează. Și în ceea ce privește performanța agricultorilor, trebuie să ținem seama de ambele, de ambii piloni în materie de plăți. În raportul meu, însă, o să încerc să demontez diferențele. Mă surprinde însă un lucru. Momentan port uh, discuții cu toți colegii. O să mă întâlnesc uh, la Paris cu ministrii de agricultură mâine, de exemplu. Deci avem diferențe foarte mari în statele membre care nu au fost luate în discuție. Mi s-a spus, de exemplu, că în Italia Uh, diferențele variază de la 50 de euro la hectar la 500 de euro la hectar. În Franța de la 5 euro până la 500 de euro la hectar. Deci uh, vă dați seama că trebuie abordată și această problemă, pentru că nu trebuie să spunem doar că trebuie să existe echitate între statele membre, ci trebuie să existe egalitate în interiorul statelor membre. Diferența din statele membre nu trebuie să fie una mai mare decât cea interstatală și acest lucru va fi clar uh, elaborat în raportul meu, pentru că până acum nu am avut idee că acest aceste diferențe sunt atât de mari. În Germania, diferențe sunt proporționale între landuri și am plecat de la premisa că situația este similară și în alte state. Încă câteva observații în ceea ce privește motivul pentru care uh, putem uh, promova plățile pentru fermieri la nivel public. Uh, din păcate nu am documentația acum la mine, dar am discutat deja despre ce s-a întâmplat în Bavaria. În Bavaria, numărul fermerilor este foarte mare pentru că a fost un stat agrar în trecut. A fost uh, elaborat un studiu, studiul Millendorfer, la începutul anilor 90. Și pe atunci uh, uh, aveam mărcile germane în Bavaria, iar producția era de 7 miliarde de euro. Profesor Millendorfer din Austria primise sarcina de a face niște calcule pentru a vedea care sunt uh, performanțele culturale Uh, în ceea ce privește uh, performanța agricultorilor. Este vorba despre îngrijirea uh, mediului, despre um, stabilitate socială, despre securitatea locurilor de muncă și așa mai departe. Așadar, acest profesor a încercat să calculeze aceste performanțe care nu sunt incluse în prețul produselor agricole și a ajuns la concluzia că la 7 miliarde producție, de fapt, celelalte performanțe sunt de 3 miliarde de euro. Deci le-a calculat foarte clar. Și doar 0,5 miliarde din această sumă um, au fost plătite prin bani bavarezi sau europeni. Așadar, agricultura europeană nu este un factor negativ, ci este un factor social pozitiv și doar o mică parte din performanțele agricultorilor uh, este plătită din banii contribuabililor. Așadar, în acest raport voi include și acest element, menționând faptul că performanțele um, agricultorilor trebuie să fie recunoscute ca atare în mod echitabil uh, politicienii locali în Uh, micilor comunități au uh, probleme să creeze egalitate uh, la, nivel local, la fel avem și noi probleme la nivel european, dar eu cred că putem să justificăm foarte bine la nivel public de ce avem nevoie de recunoașterea acestor performanțe și uh, servicii prestate indirect. Ținând cont de cofinanțarea prin statele membre, dacă nu am avea cofinanțare, atunci consumatorii europeni ar trebui să Uh, plătească mult mai scump alimentele achiziționate. Așadar, banii utilizați astfel nu sunt utilizați pentru cei 13,5 milioane de agricultori, ci pentru acea jumătate de miliard de uh, cetățeni europeni. Așadar, aceasta este perspectiva din care trebuie să privim lucrurile și sunt împotriva ideii preconcepute că uh, agricultura este super promovată. Există foarte multe sectoare europene care procentual sunt mult mai bine promovate și mult mai bine întreținute. Așadar, doamnă președinte, prin comparație cu Germania, unde, avem, unde am avut 5 milioane de șomeri, trebuie să știți că șomajul a costat mult mai mult decât uh, politica agricolă comună în pilonul întâi. Avem așadar motive întemeiate să mizăm pe PAC. După cum a spus și Reimer Böge, nu trebuie să plecăm de la ideea preconcepută că prin PAC distrugem uh, potențialul de evoluție a țărilor în curs de dezvoltare. În anii 90 se știe Uh, poate că această situație ar fi fost adevărată, dar, adevărată, dar uh, acum nu mai este. Nu, aproape că nu mai avem restituiri la export. Ar fi interesant de spus că din statele africane, importurile europene însumează 80% din totalul acelor exporturi uh, africane. Deci, noi ne-am deschis piețele în fața țărilor în curs de dezvoltare. Asta prin comparație cu celelalte regiuni agrare din uh, lume. Uh, în America de Sud nu toate statele sunt în uh, curs de dezvoltare și totuși, din totalul exporturilor lor, în Uniunea Europeană, se, Uniunea Europeană importă 45%. Așadar, trebuie să spunem public care este situația anul trecut am deschis uh, piața complet și am eliminat taxele vamale. Deci nu trebuie să avem idei preconcepute la acest capitol. În concluzie, voi încerca să elaborez un raport care să se bucure de sprijinul majorității parlamentare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vine raportorul de la Shore, spune președinta, pentru a conchide. Sper că și domnia sa uh, mizează pe sprijin amplu în plen. Mulțumesc, doamnă președinte. Asta este și speranța mea, să mă bucur de un sprijin majoritar. Practic este imposibil să rezumăm aportul valoros al intervenienților din această dezbatere. Este una din primele experiențe care ne arată că această comisie Șure funcționează foarte bine de, pentru că de cele mai multe ori începând de la 11 deputații dispar din sală și în general e greu să păstreze o prezență masivă uh, ca să putem să facem uh, un rezumat global în prezența tuturor deputaților. Dar, cum spunem, de cele mai multe ori importante sunt uh, cele spuse de deputați pentru că apoi secretariatul și eu voi încerca să le dăm, să-i dăm forma unui document de lucru pe care să-l înaintăm colegilor care să-l analizeze în această comisie. Oricum, începând cu cele spuse de președintele Comisiei Agri și până în cele din urmă, uh, vorbim despre 14 milioane de agricultori europeni care susțin mai bine de jumătate din teritoriul european și fac acest lucru cu un ajutor mediu de 250 de euro cum spuneau, sunt diferențe enorme interne între țări, dar și între țări. Deci media este de fapt de 275 de euro. Iar unii nici măcar nu ajung măcar la această valoare medie de 275 de euro. Și când vorbim de echitate, trebuie să să vedem ce se plătesc ca plăți directe față de acești 14 milioane de agricultori care mențin uh, jumătate din teritoriul european și în același timp le cerem și standarde de calitate și de norme și de protecția mediului foarte ridicate evident uh, cu mult superioare față de cele cerute în alte zone din lume. Deci una dintre primele concluzii ale acestei reuniuni a comisiei noastre este că toți colegii prezenți au o imagine care creează preocupări a agriculturii din zona comunitară și că trebuie îmbunătățită. Și spun practic toți, deși unii colegi au exprimat niște păreri cu totul surprinzătoare, dar o reuniune de aceasta este foarte bună pentru că vedem unde sunt divergențele și punctele de discrepanță. Cred că domnul comisar a fost foarte clar în răspunsurile pe care le-a dat întrebărilor puse de colegi colegi. Eu voi sublinia unele dintre cele mai importante afirmații care ne vor servi în raportul nostru final în ceea ce privește politica agricolă în perspectiva multianuală. Și anume costul uh, neincluziunii în Europa este același față de neaplicarea politicilor europene în alte domenii. Dacă n-am avea o agricultură bine finanțată în viitor, la fel ne-am um, uh, situa, comisarul spunea, făcea o co- comparație cu rafturile magazinelor, iar siguranța alimentară trebuie să se bazeze pe o finanțare suficientă a politicii, a uh, politicii comune europene. Dacă ne gândim la exemplu, eu știu, chinezesc, uh, produse ieftine de o calitate îndoientică, astea pot fi folositoare, dar niciun membru al comisiei noastre nu ar fi dispus să aplice uh, aceste standarde la ce mănâncă copiii noștri, deci cred că suntem cu toții de acord că siguranța alimentară și calitatea produselor alimentare este o temă fundamentală pe care trebuie să o finanțăm. Concurența. Concurența în materie de agricultură și influența pieței sunt elemente foarte clare. Sunt sigur că, de fapt, colegii noștri din Comisia pentru Agricultură au foarte multă experiență și ne pot spune cum s-au îmbunătățit produs, producția agricolă, metodele de producție în toți acești ani, datorită, în primul și în primul rând, acțiunii concurenței și a piețelor. Nu credem însă că trebuie să existe o concurență în interiorul bugetului european pentru resursele financiare. Cred că ar fi o eroare foarte mare și membrii comisiei noastre uh, nu ar trebui să plece de la ideea concurenței pentru recursele reduse uh, deci trebuie să, nu trebuie să ne gândim dacă vrem mai puțină agricultură, mai puțină educație, mai puține investiții, pentru că numai în felul acesta vom ajunge la nedreptăți imediate în sectoare importante. Și cred că principalul instrument de analiză pe care îl avem, noi membrii acestei comisii, ca să vedem cum sunt distribuite resursele în perspectiva financiară multianuală este conceptul de plusvaloare europeană. Și din punct de vedere al vorbitorului, plusvaloarea agriculturii europene este o chestiune care este în afara oricărei îndoieli. Deci aplicând acest instrument și uh, furnizarea de bunuri publice, ajungem la ideea că trebuie să menținem cel puțin bugetul agriculturii în valorile actuale. Cât privește strategia Europa 2020, majoritatea colegilor și cele spuse de domnul comisar arată că o politică agricolă comună puternică și bine finanțată uh, este instrumentul cheie pentru o strategie 2020 viabilă, deoarece obiectivele strategiei 2020, atât în ce privește calitatea mediului, cât și ocuparea forței de muncă, sunt legate de permanentizarea unei agriculturi comunitare puternice. Structura. De fapt, asta este tema de care discutam iar eu ca raportor al Comisiei Sure mă interesează foarte mult pare să fi reieșit clar din cele spuse de domnul comisar că pentru agricultură se dorește o singură categorie de cheltuieli, adică opțiunea cea mai simplă pe care o avem uh, la dispoziție ca pentru posibila structura a diverselor uh, perspective financiare multianuale, politică inter- structuri interne, structură externă, nu se poate aplica pentru că nu se potrivește nici cu strategia 2020 și nici nu se potrivește cu cele spuse de unii colegi și anume menținerea unor cheltuieli uh, pentru resursele naturale în care se intre agricultura. Aici, sigur că este fără, fără îndoială că nu trebuie să stabilim o categorie nouă de cheltuieri la politica de coeziune pentru dezvoltarea rurală. Evident, domnul comisar este împotrivă, colegii din Comisia de Agricultură sunt importante, dar vreau să le pun o întrebare importantă. Fondurile din politica de coeziune sunt mai degrabă supuse unor criterii economice decât fondul de uh, dezvoltare rurală care este supus unor criterii mai legate de teritoriu. Deci în felul acesta îl legăm mai degrabă de politica economică și nu de alte politici, de cum ar fi fondul de coeziune. Cât privește durata și flexibilitatea și relația cu politica agricolă comună. Ei bine, aici este clar că acele cheltuieli care trebuie să fie programate în detaliu pe termen lung impun perioade de durată, perioade mai lungi de programare. De aceea nu acceptă ideea de cinci ani. Colegul Berger se refera la acest lucru durata unor perspective financiare ar trebui să fie legată și de bugetul pe care îl vom avea pe, pe perioada respectivă pentru că nu are rost să avem perspectiva financiare foarte lungi cu un buget foarte mic, pentru că nu ajungem la nicio soluție financiară și este o manieră de a exercita presiunea asupra statelor membre pentru că dacă nu ne putem pune de acord să avem un buget suficient pentru perspectiva financiară mai mare, atunci ce putem face? Așa încât le spun acest lucru și membrilor comisiei, dacă 80% uh, din uh, cheltuielile comunitare sunt adresate pacului și uh, politicii de, de coeziune și e nevoie de uh, perspective financiare mai largi, atunci trebuie să le acordăm ceva mai multă atenție. Deputații care fac parte din aceste comisii s-au referit la perspectivele financiare mai largi între 7 și 10 ani. Și evident aceasta este o chestiune la care raportorul se va gândi cu multă atenție. Flexibilitatea. Să fim sinceri, am văzut acest lucru în documentul prezentat uh, privind flexibilitatea. Flexibilitatea în aceste perspective financiare vine din partea agriculturii. Realmente ceea ce a permis Comisiei de Buget și Parlamentului și Comisiei Europene și Consiliului să acopere nevoile neprevăzute în 2006 au fost sumele excedentare din politica agricolă comună. Nu e o manieră corectă, sănătoasă de a face o programare bugetară, dar trebuie să fim conștienți că asta s-a întâmplat până acum, deci este unul dintre punctele cele mai controversate care rămân în discuție Adică trebuie să vedem cum vom asigura flexibilitatea diverselor categorii de cheltuieli fără a afecta politica agricolă comună. Pentru că asta este ce am făcut într-un fel sau altul în această perioadă de timp. Și simplificarea, la ea se refereau și alți colegi. Sigur că nu putem să avem regulamente diferite pentru diversele zone ale politicii agrare, așa cum nu există regulamente diferite pentru politica de coeziune. De aceea sperăm, doamnă președinte, uh, să avem acest raport foarte important și comunicarea din partea Comisiei și a domnului comisar de resort cât referitoare la simplificare, pentru că este o propunere fundamentală pe care trebuie să o legăm de toate chestiunile orizontale. Iar eu nu pot finaliza documentul de lucru până când nu avem comunicarea Comisiei pe această temă. Majoritatea celor spuse astăzi aici merg în sensul celor menționate de mine, uh, se vede foarte clar că asta este și în general părerea colegilor din Comisia de Agricultură și din Comisia noastră și acest lucru se va vedea în uh, activitatea desfășurată împreună cu secretariatul ca să vedem cum ne punem de acord împreună cu coordonatorii să prezentăm acest document. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție! Mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere. Odată le mulțumesc pentru disciplină și apoi le mulțumesc și pentru intervenții. Dacă voi fi întrebată care a fost rezultatul acestei dezbateri, atunci aș răspunde foarte prompt. Nu vrem o revoluție în ceea ce privește PAC, ci vrem mai degrabă o reformă ușoară, Vrem o finanțare a bunurilor publice, vrem să asigurăm biodiversitatea, protecția solului, protecția mediului, siguranța alimentară, tot ceea ce se înțelege prin bun public, așadar. Iată care este sarcina fermierilor în ceea ce privește bunurile publice și ce care este sarcina noastră. Noi trebuie să distribuim mai echitabil mijloacele de care dispunem. Albert Des uh, tocmai uh, m-a învățat că nu există diferențe doar uh, între statele membre, ci am aflat de la acesta că există mari diferențe în interiorul statelor membre individuale în ceea ce privește venitul fermierilor. Și sigur, uh, problemele acestea nu pot fi soluționate cu mai puțini bani decât uh, ne-au parvenit în trecut. Concluzia aceasta este pe, concluzia pe care am tras-o eu. Sigur, eu nu sunt în sectorul agricol, dar uh, ideea este că am discutat cu toții și asta este concluzia la care putem ajunge. Știu că Um, enunțând această concluzie, iată, am dat curs uh, opiniei uh, majorității care s-a exprimat astăzi aici. Mulțumesc uh, încă o dată pentru participare și acum revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintei. O să fiu foarte succintă. Asta mai ales că majoritatea comunicărilor au venit ieri la reuniunea coordonatorilor. Este vorba despre următoarele reuniuni ale subcomisiei noastre. Am decis ca uh, comisarii de resort să fie invitați pe rând, dar uh, am decis că nu noi vom fi cei care decid uh, ce comisari vor, vor fi invitați, ci l-am rugat pe domnul Barroso să ne trimită comis, comisarii. Uh, la reuniunea noastră. Ceea ce s-a întâmplat astăzi cu domnul Cioloș în ceea ce privește politica mm, agricolă comună. Pe 1 februarie vom discuta despre cercetare, dezvoltare, energie. Vom discuta despre rețele transeuropene. Știm că doamna comisar pentru cercetare a fost invitată, de asemenea comisarul Oettinger pentru energie și uh, comisarul Calas pentru uh, rețelele transeuropene. o prez- prezența ne-a fost uh, confirmată doar de doamna comisar pentru cercetare, deci trebuie să vedem pe mai departe. Următoarea reuniune va fi pe 10 februarie și atunci vom trata tema coeziunii și a solidarității. Știm uh, foarte clar că domnul comisar Han va veni, deci deja a confirmat. Uh, la fel, comisarul Andor ar putea să vină, pentru că, uh, iată, astfel am putea să avem uh, pe toți în rândul nostru. În, pe 1 februarie, revenim acum la data de 1 februarie. Domnul comisar Pibalx va fi alături de noi. Um, ar trebui să fie, mă scuzați, alături de noi. Nu știm exact uh, dacă își va confirma prezența sau nu. Deja a spus Salvador ceva despre documentele de lucru, așadar nu trebuie să revenim la acestea. Deja s-a făcut referire la ce se întâmplă dacă nu ne respectăm timpul alocat. Uh, deja s-a discutat despre o dată adițională a unei potențiale reuniuni, și anume 10 uh, martie, într-o joi, într-o săptămână de Strasburg. Până la voturi, adică la, până la amiază, vom avea acea reuniune adițională. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, am decis de asemenea că dorim să reacționăm la solicitarea președintei uh, solicitarea conferinței președinților care a, a spus că toate comisiile trebuie să-și aducă aportul la rezoluția pentru summitul din primăvară. Uh, trebuie să fie pregătită o rezoluție de către grupurile politice. Și conferința președinților trebuie să-și aducă aportul, așadar. Am decis să facem acest lucru. Vom încerca să tratăm uh, documentele de lucru ale lui, lui Salvador, să facem un scurt rezumat și să prezentăm poziția de la Shure poziție pe care am discutat-o cu toți în ceea ce privește strategia 2020, competitivitatea și așa mai departe. O să transmite mai departe acest document și dacă aveți comentarii uh, care trebuie incluse urgent, atunci vă rog frumos să ne semnalați acest lucru pentru că mai avem timp până săptămâna viitoare. Dacă dorește cineva să treacă direct la treabă, atunci subliniez ceea ce am spus și ieri. Este aportul nostru la conferința uh, președinților comisiilor parlamentare, care va, uh, el va compila toate aporturile comisiilor parlamentare și care va preda uh, acest document final uh, conferinței președinților pentru a elabora rezoluția. Deci, uh, ceea ce vom elabora noi uh, nu va fi preluat 100% în documentul final. Și atunci fiecare la grupul său politic, uh, dacă va fi nevoie, va trebui să intervină, să facă trimitere la aspectele pe care dorim să le avem în rezoluția finală. Noi, ca și Comisia Parlamentară, am primit o solicitare de la Camera Lorzilor care vor să facă o investigație în ceea ce privește următorul aspect. Cum anume va fi structurat bugetul următorului exercițiu financiar? Am primit o serie de întrebări. Colegii britanici, membri ai Comisiei SURE, au uh, primit individual aceste întrebări, le-am primit și noi la nivel colectiv, ca și comisie parlamentară. Uh, colegii vor proceda așa cum trebuie, iar eu, ca președintă a comisiei, o să încerc să formulez un răspuns pentru camera lor zilor. Tot ieri a fost abordat un subiect uh, foarte corect și important Trebuie să le atragem atenția lor zilor că ne interesează concluziile acestui studiu, acestui sondaj pe care îl întreprind acum. Ne interesează raportul lor, așadar, pentru că acesta ar putea fi relevant pentru activitatea noastră. Știm din trecut deja că de fiecare dată când Camera lor s-a întreprins astfel de proiecte, uh, din punct de vedere calitativ, activitatea întreprinsă a fost extraordinară și rezultatele au fost unele care ne-au ajutat pe mai departe. Das waren meine. Acestea au fost așadar comunicările mele. Aș dori să știu dacă mai sunt uh, intervenții în sală. Doresc colegii să mai spună ceva? Văd că nu. Foarte bine, atunci uh, pauza de prânz. Este așadar uh, o expresie tipic germană, Mahlzeit, doresc tuturor poftă bună. Ja, so, so. Und manchmal sogar auch Prost Mahlzeit.